Bonjour euh, à tout le monde. Nous allons commencer notre première réunion après les vacances. Bună ziua tuturor! Haideți să reîncepem munca noastră după această pauză de vară. Mă bucur foarte mult să ne întâlnim, să ne reîntâlnim după vacanța de vară și uh, vă urez tuturor un uh, an uh, foarte rodnic la muncă, fiindcă avem foarte mult de muncă, vreau să vă întreb dacă aveți uh, observații în legătură cu ordinea de zi. Ați primit ordinea de zi modificată? Ați primit cu toții procesul verbal al reuniunii al reuniunilor din 4 iunie, 18-19 iunie și 90 iunie. Dacă nu aveți observații, dacă nu le-ați înaintat secretariatului înainte, dacă nu le, ve le veți fi înaintat înainte de finele acestei reuniuni secretariatului, atunci vom considera că nu este observație și că vor fi adoptate. Ați primit în egală măsură recomandările și deciziile e, luate la reuniunea coordonatorilor din 10 iulie 2012. Dacă aveți observații cu privire la aceste reuniuni, vă rog să luați legătura cu secretariatul până la finalul acestei reuniuni, dacă nu se vor considera aceste rezultate adoptate. Eu nu am observații, vreau să întreb dacă Comisia dorește să spună ceva. Nu aveți observații, vă mulțumesc. Nu s-au adresat nici întrebări comisiei, deci putem să trecem la un punct foarte important de pe ordinea de zi. Este vorba de audierea noastră cu privire la legătura între ajutorul de urgență, reabilitate și dezvoltare către o asistență mai eficientă. Eu uh, o să urez pur și simplu bun venit uh, celor doi comisari doamna Georgieva și domnul comisar Piebalz. Vă, mulțumesc foarte mult pentru prezență și uh, vreau să urez bun venit și experților prezenți. Dau uh, acum cuvântul și președinția acestei audieri. Domnului uh, Michel uh, Striberg și mă scuzați, doamnei Strifler și domnului Bergman, care vor prezida împreună această reuniune. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc foarte mult, Eva doamnă comisar Georgeva, domnule comisar Pibalks, stimați oaspeți, în numele Comisiei DV a Parlamentului European, vă urez bun venit la această audiere. Audiere publică cu privire la legătura între asistența de urgență, reabilitare și dezvoltare. Mă numesc Michel Strifler, sunt prim vicepreședinte și raportor al Comisiei DV și raportor permanent pentru asistența umanitară, pentru cei care nu mă cunoașteți. Mă bucur foarte mult că pot să prezidez această reuniune cu colegul meu, Thais Bergman. Această audiere are o, o prezentare introductivă la care vor participa cei doi comisari, după care vom avea uh, două discuții pe grupuri. Mai întâi vom înțelege care sunt provocările specifice cu care ne confruntăm în criza actuală și legătura între asistența de urgență, a urgență, reabilitare și dezvoltare și de ce acest subiect este extrem de important în contextul actual, iar la al doilea grup ne vom apleca asupra modului în care putem uh, face ca această legătură să fie mai puternică la nivelul programării, la, la nivelul finanțării în Uniunea Europeană chiar și în cadrul um, financiar multianual 2014-2020. La sfârșitul fiecărui grup de discuții vom avea un sfert de oră de schimb de păreri între uh, oaspeții noștri și uh, membrii Parlamentului European prezenți aici și uh, acum dau cuvântul co-președintelui pentru a se prezenta. Vreau să Mă prezint pe scurt. Pentru cei care m-au uitat în timpul acestor vacanțe scurte, sunt membru al Comisiei DEVE, raportor cu privire la instrumentul de finanțare pentru asistența de dezvoltare în următorii șapte ani. Pentru mine aceste discuții sunt extrem de interesante. Mă bucur foarte mult să vă revăd după această scurtă vacanță de vară. Mă bucur să revăd chipuri cunoscute. Mă bucur foarte mult că doamna Gheorgheva, comisar european pentru cooperare internațională, asistență umanitară și cooperare în situații de crize și domnul comisar uh, Pibalks, uh, comisar pentru cooperare internațională, Dumneavoastră nu sunteți pentru prima oară prezenți în cadrul reuniunilor noastre și ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru acest subiect foarte important. Dumneavoastră ne veți spune cum percepe Comisia Europeană legătura între asistență, reabilitare și dezvoltare și cum încearcă să pună în practică acest uh, concept atât la nivelul uh, stabilirii de politici, la nivelul uh, cooperării pentru dezvoltare și asistența pentru dezvoltare, cât și în ceea ce privește modul în care ajunge la, la beneficiar acesta, această asistență. Vă reamintesc faptul că Comisia a întreprins unele inițiative comune de curând, care arată foarte clar cât de angajată este pentru a face mai ușoară această legătură între asistență, reabilitare și dezvoltare, ceea ce merită aprecierea noastră. Este vorba de inițiativa de rezistență în Cornul Africii, SHARE, și uh, Alianța Globală pentru Inițiativa Rezistență pentru Zona Sahelului. Aceste inițiative au ca scop să spargă cercul vicios al uh, crizelor umanitare în aceste regiuni și să se asigure că oamenii vor putea face pe viitor față mai bine secetelor. Sunt sigur că Comisia ne va spune mai mult în prezentările sale despre aceste inițiative iar acum uh, aș dori să dau cuvântul Comisiei, începând cu doamna comisar Georgieva. Uh, I'm very grateful to the... Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să le mulțumesc membrilor acestei comisii și în mod special doamnei Strifler și domnului Berman pentru faptul că s-au concentrat asupra acestei legături între ajutorul de urgență și ajutorul asistența pentru dezvoltare și pentru că au organizat această audiere în acest moment atât de important. Pentru noi care sunt activi în, uh, asistent, în ajutorul umanitar, este foarte important să facem progrese în acest domeniu pentru a reduce suferința oamenilor dar și pentru a reduce costurile financiare ale acțiunilor noastre viitoare. Suntem datori să facem acest lucru, suntem datori în fața milioanelor de oameni care sunt victime ale uh, dezastrelor naturale și suntem datori în fața cetățenilor europeni în aceste vremuri economice tulburi. Aș dori să spun de la bun început că Atât eu cât și uh, colegul meu Pibalx uh, am considerat ca fiind prioritară această legătură între ajutorul de, de urgență, reabilitare și dezvoltare. Și aș dori să-i mulțumesc colegului meu, Pivax, pentru că s-a angajat în sensul transformării agendei pentru schimbare într-o uh, platformă pentru a progresa și uh, din acest punct de vedere al legăturii între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare. De ce este atât de important uh, această discuție. În fiecare an, 30-40 de state se află fie într-un conflict, fie tocmai depășesc o situație de conflict sau intră într-o nouă situație de uh, conflict. Mai mult de două treimi din aceste state sunt state care sunt amenințate de dezastre naturale și atunci când se confruntă cu un conflict și cu un dezastru natural, uh, este foarte greu să depășească această uh, spirală uh, vicioasă. Pentru cei care sunt activi în ajutorul umanitar, aceste state reprezintă o prioritate. Însă, doar prin dezvoltare, prin asistență pentru dezvoltare, poate fi depășit acest uh, cerc vicios de care vorbeam. Deci, din punct de vedere operațional, legătura între ajutor de urgență, reabilitare și dezvoltare înseamnă trei lucruri. În primul rând, eliminarea lacunei care există între acțiunile de dezvoltare și cele umanitare, o prevenire a opririi asistenței în momentul în care cei care se ocupă de ajutorul umanitar pleacă, dar cei care se ocupă de asistența pentru dezvoltare încă nu au ajuns. În al doilea rând, această legătură ne ajută să anticipăm niște crize care se tot repetă. În momentul în care există această legătură între ajutorul de urgență și asistența pentru dezvoltare în state în care uh, se tot petrec aceste crize, capacitatea noastră de a acționa cât mai repede în momentul în care se produce o criză este consolidată. În al treilea rând, în momentul în care această legătură este una puternică, atunci rezistența la șocuri este una mult mai pregnantă și pentru autoritățile locale din, uh, din zonele respective. Și tocmai mă uit la reprezentantul uh, din Niger cu care am discutat despre toate aceste lucruri uh, despre care este situația în această țară, specială în Niger. Drept urmare, ce acțiuni trebuie să luăm pentru ca această legătură să fie puternică din punct de vedere uh, instituțional, să ne asigurăm că ea va funcționa întotdeauna. Permiteți-mi să mă concentrez asupra trei, a trei lucruri. În primul rând, uh, politici. În, deja avem o modificare a politicilor noastre în Europa care reprezintă o bază pentru această legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare. Aș dori să vă dau câteva exemple. Pe data de 2 august am mers la New York pentru a semna numele Uniunii Europene împreună cu președinția uh, cipriotă noua convenție pentru ajutor. Ce face această convenție? Uh, modifică cadrul uh, internațional al ajutorului de urgență cu uh, alimente. Accentul este mutat înspre folosirea de bani lichizi și vouchere pentru a crea o, o cerere locală în zonele respective care va ajuta fermierii locali, astfel rupând vechea dependență promovată de vechiul model de, aj- de acordare ajutorului umanitar. Și aș dori să cer Parlamentul European să sprijine această convenție a ajutorului umanitar alimentar. Apoi, o altă uh, măsură politică a fost uh, faptul că am mers la Roma împreună cu comisarul uh, Pibalks și am uh, unificat cele trei agenții care se ocupă de ajutorul umanitar uh, alimentar și avem acum o abordare holistică prin intermediul învățătură în mod coerent întotdeauna. Peste tot unde călătoresc acum, văd foarte clar uh, cât de importantă este această nouă abordare și aș dori să vă dau o, un exemplu din Republica Democrată Congo. Am vizitat acolo o comunitate devastată în trecut de atacuri uh, din partea rebelilor și ce facem noi în calitate de cei care pun la dispoziție ajutorul umanitar este să dăm mijloacele comunităților uh, pen, pentru a sta pe propriile lor uh, picioare. Uh, este vorba de um, uh, uh, aprovizionarea cu apă potabilă, curată, care reduce riscurile pentru copii de a se îmbolnăvi, bani uh, lichizi pentru muncă, pentru a reconstrui pentru a reconstrui drumurile, lucru foarte important pentru că acestea pot fi uh, folosite pentru a sprijini comunitățile să fugă din locurile respective dacă sunt uh, atacați de rebeli din nou. Sprijinim um, comunitățile locale, de exemplu, printr-un iaz cu pești, deci, există un, avem un program uh, umanitar care ajută comunitatea să supraviețuiască situația în urma războiului trecut, dar o ajută să se autosusțină. Și pe măsură ce și Parlamentul merge în continuare în cadrul procesului de programare, este foarte important ca și Parlamentul European să se asigure că există un grad mai mare de flexibilitate pentru ca această abordare să poată funcționa pentru uh, statele care se află în situații dificile. Ce înseamnă acest lucru? Avem nevoie de marje mai mari pentru fondurile nealocate. Am văzut că ați făcut o propunere care se referă la un procent de 5% acestor fonduri nealocate. Um, eu îmi doresc ca această cifră să fie modificată pentru că uh, avem nevoie pur și simplu de o marjă mai mare de manevră pentru fondurile nealocate. Înțeleg că Parlamentul își dorește uh, ca comisia să poată fi trasă la răspundere, să explice uh, cum a cheltuit uh, fondurile cât mai bine. Însă o con- condiționalitate ex înseamnă întotdeauna că de fapt avem mâinile legate. Nu putem face mare lucru, mai ales din punctul de vedere al uh, politicilor legate de dezvoltare. Din punctul de vedere al instrumentelor, cu cât acestea sunt mai interconectate, cu atât va fi mai, uh, cu atât această legătură se va întâmpla mai repede. Și permiteți-mi să închei cu un uh, punct care se referă la o modificare culturală. Ambele comunități, atât cea care se ocupă de ajutorul uh, umanitar, cât și cea care se ocupă cu ajutorul pentru dezvoltare, trebuie să Uh, aibă încredere între ele, pentru că astăzi ne aflăm uh, în situația în care nu există această încredere. Comunitatea care se ocupă cu ajutorul umanitar se laudă că acționează foarte repede. Pe de altă parte, cei care se ocupă de asistența pentru dezvoltare spune, da, sunteți foarte rapizi, dar nu vă puneți accentul pe durabilitate. Deci rezultatele nu nu au o viață foarte lungă. Eu cred că putem profita de punctele forte a ambelor comunități. Punctele noastre forte uh, se referă la faptul că noi lucrăm direct cu comunitățile locale. Noi înțelegem foarte bine care sunt uh, realitățile la fața locului, un lucru care poate fi folosit foarte bine și pentru uh, cei care lucrează în asistența pentru dezvoltare. Colegii noștri lucrează foarte bine cu uh, guvernele, lucru care poate fi util dacă ne dorim ca programele implementate să fie asumate, dacă ne dorim um, să rezolvăm într-adevăr problemele cu care se confruntă lumea astăzi, cum este nesiguranța alimentară și în loc să arătăm cu degetele unii la alții, ar trebui să lucrăm împreună. Și pentru a ajunge la, acest, la această situație, eu aș avea trei propuneri. În primul rând, cred că ar trebui să, să ne pregătim mai mult personalul pentru, ca, pentru a înțelege mai mult cum funcționează cealaltă comunitate, apoi pentru a ne baza pe uh, bunele practici, uh, așa cum sunt cele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, și în al treilea rând, cred că ar trebui să colaborăm pe plan internațional Și voi uh, încheia cu acest punct. Doresc să spun că sunt mândră de cele uh, făcute în Europa în ultimii ani și pot să vă spun că uneori ce facem noi modifică uh, viziunea celorlalți. Uh, așa cum v-am, am amintit această convenție referitoare la siguranța alimentară. Nimeni nu credea că Statele Unite ale Americii vor participa la această convenție pentru că ei se potriveau acestui model bazat pe vouchere și bani lichizi. Dar am reușit să facem acest lucru. La fel s-a întâmplat și cu abordarea vis-a-vis -vis de uh, rezistență. În momentul în care Uniunea Europeană a pus accentul pe acest punct, mai mult și Statele Unite ale Americii ni s-au alăturat uneori cred că este foarte bine să spunem foarte clar că da, noi suntem în fața frontului și că ne vom păstra rolul de lider și pe viitor În acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Excellent. Thank you very much for Foarte bine, mulțumim foarte mult pentru această energie de care avem nevoie după vacanța de vară. Domnule comisar Andris Pibal, să aveți cuvântul. Mulțumesc, Thais. În primul rând, îți mulțumesc ție și lui Michel pentru uh, organizarea acestei reuniuni. Cristalina a făcut prezentările pentru amândoi. Portofoliul nostru mm, prin separare consolidează ambele părți, uh, dezvoltarea și dez- ajutorul de urgență conlucrează și este o mare plăcere să lucrez împreună cu colega mea, Georgeva. În legătură cu LRRD, această problemă nu este nouă. Com- Comisia a adoptat deja o comunicare în acest sens în anul 2001, deci s-a discutat despre această temă de mai mult de 10 ani. Însă, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă acum, avem mai multe motive uh, să reluăm discuțiile în legătură cu această problemă. Am, am, am văzut dezastre umanitare și am avut capacitatea de a mobiliza uh, finanțe suplimentare, uh, facilitatea pentru alimente și în situația economică actuală uh, este un lucru foarte util programele noastre trebuie să fie consolidate în două direcții. Unu, Acolo unde putem anticipa că legăturile încă rămân de făcut și în al doilea rând să înființăm o schemă pe baza căreia ă, să existe măsuri pentru Sahel, pentru Cornul Africii, de exemplu, pentru a putea reacționa în limitele ă, cadrului existent atunci când apare o situație neașteptată. Din acest motiv, consider că trebuie să fim foarte activi în ceea ce privește uh, următorul cadru financiar și aprobarea instrumentelor financiare. În ceea ce privește Rio Plus 20, acest lucru a fost perceput diferit de diverse comunități. Este uh, Uh, foarte bine că comunitatea internațională privește problema durabilitatea prin ochii celor care primesc aceste ajutoare. Dacă nu ne uităm lanțul de evenimente, atunci sărăcia poate să revină și să reia acest uh, un ciclu vicios. De aceea avem nevoie din ce în ce mai mult de această legătură LRFD. În ceea ce privește susținerea rezistenței cornului Africii, ar trebui să facem față unor uh, uh, provocări multiple cu care se confruntă regiunea, uh, care țin de la comerț, la nutriție, la riscuri și la căutarea de experți. Este vorba de o strategie foarte largă care are scopul de a consolida rezistența, de a introduce avantaje comparative, flexibilitate, care să fie reflectate în instrumentele financiare. În Sahel, până acum, situația din Sahel nu s-a deteriorat datorită uh, unei acțiuni concertate europene de termen lung. Uh, acțiunea AGIR are scopul de a elimina foametea, malnutriția din mm, regiunea Sahelului și să protejeze gospodăriile cele mai vulnerabile. Aceste strategii și mecanisme instituționale pot fi susținute și mai multe donatori. Un alt exemplu care vă arată că Uniunea Europeană ar mm, pune preț pe LRD este noul parteneriat uh, pentru dezvoltare în cot d'Ivoire. Acest parteneriat a fost uh, înființat pentru a îmbunătăți accesul și uh, furnizarea de servicii de bază uh, în zonele care au, au avut de suferit în urma violențelor post-electorale există centre cu asist- pentru asistență tehnică, medicală actorii pentru dezvoltare vor susține actorii guvernamentali și pentru reabilitarea structurală. Vom încerca să lărgim domeniul de aplicare al intervențiilor noastre, să îmbunătățim capacitatea de intervenție pe timpul crizei și pregătirea. LRD este central pentru a constitui rezistența regiunilor care beneficiază de ajutoare. De aceea, uh, aștept să, cu interes sugestiile și opiniile care vor fi exprimate în audierea de azi. Uh, acțiunile RRD sunt extrem de importante în statele fragile, însă permit acțiuni mai eficiente în statele fragile. Intervenția este uh, axată pe statele și regiunile care au cel mai mult nevoie de a fi asistate. Trebuie să evaluăm astfel fragilitatea într-un mod coerent, punând în centrul acțiunilor noastre acest concept pentru a susține statele fragile în eforturile de a eradica sărăcia și de a ajunge la o rezistență. LRD este un proces uh, transsectorial extrem de complex din acest motiv, procesul trebuie să înceapă cât mai repede și să aibă o abordare mai integrată. Cum ne putem asigura că se va întâmpla chiar așa? Dacă examinăm activitățile de dezvoltare umanitară ca parte a viziunii holistice, ă, ca parte a unei viziuni integrale și nu ca acțiuni care concurează una cu alta. Acțiunile umanitare nu trebuie să înlocuiască alte modalități de intervenție și nu trebuie să meargă dincolo de domeniul lor de aplicare. Trebuie să structurăm intervențiile uh, învățând din rezultatele acțiunilor umanitare din trecut. Perspectiva internațională trebuie să fie integrată cu acțiuni de ajutoare de urgență Uh, extrem de timpurii. Bineînțeles că acest proces va întâmpina probleme și nu va fi instantaneu. Problemele țin de faptul că există prea multe sectoare, prea multe acțiuni și prea multe modalități de acțiune. Avem nevoie, nevoie de o mai mare cooperare și coordonare între actorii umanitari. Avem nevoie de intervenții umanitare și de dezvoltare coordonate în același timp, simultan și de o coordonare mai bună. În general, lucrăm pentru a găsi soluții în acest sens. Noi considerăm că o soluție cheie este ca instrumentele financiare să fie mai flexibile, mai maleabile, pentru a permite articularea uh, mai bună a ajutoarelor umanitare cu o viziune integrală și uh, prin legarea tuturor procedurilor. De aceea, propunerile noastre pentru cadrul financiar multianual următor in, și pentru următorul ciclu de programare introduc o uh, flexibilitate mai mare, în special pentru statele fragile. S-au introdus uh, prevederi speciale pentru instrumentul de, pentru finanțarea cooperării pentru dezvoltare și pentru Fondul European de Dezvoltare. Acest lucru este foarte relevant, în special în ceea ce privește provocările legate de tranziție. Și rog Parlamentul European să acorde mare atenție acestor probleme. Am uh, introdus de asemenea idei legate de procesul R LRRD pentru a permite soluții axate pe fiecare stat. Viziunea integrală pe care o căutăm trebuie să fie bazată pe o analiză comună a, analiz, a cauzelor care stau la baza situațiilor pe care încercăm să le corectăm. Trebuie să se bazeze pe activitățile de rezistență deja existente vom elabora linii directoare care să arate care sunt cele mai bune practici pe teren. Stimați eurodeputați, eforturile noastre comune în Uniunea Europeană pentru a introduce LRD deja dau roade, însă uh, acțiunile umanitare nu pot să funcționeze bine în izolare. Comisia Europeană nu poate să uh, fie singurul actor pe scena internațională. Comunitatea internațională are un rol crucial de jucat. De aceea trebuie, trebuie să vedem contextul mai larg, să ne uităm și în afara Uniunii Europene uh, pentru a vedea care sunt și partenerii noștri universali. Uniunea Europeană, cel mai mare donator mondial, trebuie să își asume un rol de coordonator și Cristalina deja a investit multe eforturi înspre acest, această agendă de a, a, de a uni uh, toți partenerii noștri internaționali. Sperăm că aceste acțiuni vor uh, duce la implementarea mai bună a acestui proces de legare de creare de legături între uh, ajutoarele de urgență, reabilitare, dezvoltare și ajutor eficient. Mulțumesc, vă mulțumesc uh, domnilor comisari pentru contribuțiile dumneavoastră care au ilustrat uh, dorința Comisiei Europene de a interveni și mai mult în viitor în domeniul urgenței și dezvoltării pe termen lung în domeniul ajutorului umanitar. Uh, vă rog să vă invit să rămâneți aici pentru că sunt sigură că intervențiile dumneavoastră vor provoca intervenții și întrebări din sală. Cei care doresc pot să intervină chiar acum, însă vă rugăm să vă referiți la tema audierii de astăzi și anume crearea unei legături între ajutor și dezvoltare ne rezervăm dreptul de a nu lua în considerare întrebările care se îndepărtează prea mult de la tema actuală. Așadar, grupăm intervențiile în grupuri de câte 3 sau 4 și după aceea vom da cuvântul comisarilor pentru a răspunde. Dau acum cuvântul primei persoane care a cerut cuvântul, domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, dumneavoastră și copreședintelui și, bineînțeles, uh, celor doi comisari prezenți pentru intervențiile lor și pentru implicarea și angajamentul de care tot dovadă în ceea ce privește subiectele pe care le discutăm astăzi. În ceea ce privește cele două prezentări pe care le-am audiat astăzi, cred că ne dăm seama cât de bună este cooperarea, cât de armonioasă este cooperarea între acești doi parteneri. Nu mai am nimic de adăugat, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați spus totul. Aș dori să vă întreb ce rol ar putea să joace sau ar trebui să joace alți actori decât cei instituționali. Ar putea să, am putea să ne confruntăm cu cazuri în care actorii instituționali, guvernamentali, statali, să spunem, sau instituționali la nivel internațional nu sunt doriți, nu sunt acceptați de beneficiarii de ajutor. În acest caz, există posibilitatea de a negocia sau de a oferi posibilitatea de a negocia un spațiu de activitate pentru actorii descentralizați. Este vorba aici de actori umanitari. Aș dori să îmi răspundeți la această întrebare pe larg, dacă se poate. În al doilea rând, este vorba aici de un aspect ridicat de doamna Gheorgheva. Este vorba de Convenția privind asistența alimentară. Dumneavoastră ați redactat o scrisoare președintelui Parlamentului și doamnei Eva Jolie. Noi suntem destinatarii acestei scrisori și cred că ar trebui să profităm de acest prilej pentru a vedea cum stau lucrurile și ce putem face pentru a înregistra progres pe marginea acestui dosar. O să mă limitez la aceste două întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântului domnului, cuvântul domnului Cortez Asra. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i uh, felicit pe cei doi comisari, uh, doamna Georgeva și domnul Pivax, pentru activitatea lor și pentru modul în care ne-au prezentat uh, acest subiect în care sunt pe deplin angajații. În primul rând, sunt de părere că Parlamentul European și Comisia noastră mai ales vor cere în continuare mai mult pe mai, mai mult pe resurse bugetare și asta pentru a stabili o legătură foarte clară între asistență, între asistență și reabilitare, dar în egală măsură ar trebui ca aceste orientări să fie aplicate în mod trans, transparent și, cu, și temeinic. Uh, Aș dori să ridic câteva aspecte. Știu că de unul vă ocupați, dar trebuie să vă ocupați mai multe. Este vorba despre coordonarea donatorilor. În egală măsură se mai pune o problemă. Este vorba despre rolul autorităților locale. Care credeți că este, că este rolul autorităților locale, de fapt, în ceea ce privește dezvoltarea acestei legături între asistență, dezvoltare și mm, reabilitare? Mulțumesc foarte mult. Doamna Grez are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să urez bun venit celor doi comisari și să le mulțumesc foarte mult pentru intervențiile din această după-amiază. Pe marginea acestui subiect, legătura între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, eu aș dori să aflu mai multe lucruri concrete în ceea ce privește mecanismele care sunt deja folosite la nivelul finanțării, de pildă. Uh, mai concret, aș dori să știu ce fonduri vor fi disponibile și când pentru anul 2013. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul uh, celor doi comisari. Cine dorește să înceapă dintre dumneavoastră? Doamna Georgeva. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Mă bizui foarte mult pe uh, Andreas pentru a vă da un răspuns uh, cuprinzător, exhaustiv, în ceea ce privește ceilalți actori, mai ales guvernele. Iar uh, aici cred că este foarte important ca um, cele două comunități de asistență umanitară și de dezvoltare uh, este un lucru foarte important și benefic. De ce? Fiindcă există anumite împrejurări într-un uh, conflict sau într-o situație de post conflict sau catastrofă, s-ar putea ca guvernul să nu aibă capacitatea de a desfășura unele acțiuni. Gândiți-vă la Haiti după cutremur sau guvernul s-ar putea să stea la baza problemei. Mă gândesc aici la situații conflictuale cum ar fi cea din uh, Siria care de fapt nu este un exemplu prea, prea bun, fiindcă acolo nu este loc de niciun pic de dezvoltare, dar sunt alte situații, numeroase situații Republica Democratică Congo, de pildă, unde guvernul are capacități limitate, iar în unele, unele zone guvernul este perceput ca fiind o parte a problemei. Iar, a, iar acolo, comunitatea umanitară, dat fiind mandatul său și dat fiind modus operandi pe care îl are și anume de a, a oferi asistență populației afectate, afectate, are un anumit uh, as în mânecă în ceea ce privește posibilitatea de a crea um, direcții de dezvoltare. Pe de altă parte, soluții durabile necesită un loc alocat guvernului, bineînțeles, și iar aici trebuie să ne folosim de canalele de dezvoltare pe cât de mult cu putință. Dar uh, trebuie să ținem cont și de nevoile și să înțelegem situația persoanelor celor mai vulnerabile și să acționăm mult și pe partea pe căile umanitare. Răspunsul pe care aș putea să vi-l dau ar fi că depinde de situația de la caz la caz. Uneori s-ar putea să avem soluții foarte bune pe care să le putem aplica, dar trebuie spus că împreună avem mult mai multe căi de acțiune pentru a reuși să ajungem la rezultatele pe care le dorim și care să fie potrivite situației în cauză. Domnul Pivans a vorbit despre Coasta de și un caz recent, imediat după alegeri, s-a iscat foarte multă neîncredere între cele două părți, între susținătorii președintelui și între susținătorii opoziției a contracandidatului său. Iar aici comunitatea umanitară a fost pentru noi un mesager foarte bun și un instrument foarte bun de a construi serviciile sociale care s-ar fi făcut în mod normal prin intermediul guvernului, dar care nu, nu a putut uh, fi activat uh, în această situație, iar președintele ne-a încurajat chiar să punem accent pe canalul umanitar. În ceea ce privește Convenția privind asistența alimentară, aș dori să vă, să vă spun care este perspectiva mea. Parlamentul recunoaște importanța acestui element și la fel face și Consiliul. Eu sper să ne mișcăm rapid, dar nu ă, pot să nu mă folosesc de acest prilej de ă, a pune acest element pe lista dumneavoastră de priorități, fiindcă îmi dau seama că sunt și alte elemente care sunt extrem de importante, dar termenul nostru limită este luna octombrie. Dacă nu facem nimic până în luna octombrie, atunci am pierdut și vor câștiga alții, fiindcă e, E nevoie numai de șase țări, șase, nu așa, pentru a, ca acest element să funcționeze. Iar, dacă, iar acesta este interesul nostru, să fim uh, al șaselea participant, fiindcă noi am fost motorul acestui instrument și dorim să participăm. Și acum să răspund la întrebarea domnului Cortes. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește flexibilitatea. Și uh, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați spus că trebuie să oferim mai multe fonduri persoanelor cele mai, celor mai vulnerabile. Uh, la da, ora actuală ne confruntăm cu un risc uh, mare în ceea ce privește poziția Uniunii Europene, fiindcă unele dintre statele membre sunt uh, supuse unor presiuni din partea realității economice. Nu iau partea nimănui, ci vă spun cum stau lucrurile. Unele state membre reduc fondurile pentru dezvoltare uh, reduc și asistența umanitară. Mai puțin e adevărat, dar, dar o reduc și uneori situația este drastică. Iar situația la nivel internațional devine din ce în ce mai fragilă. Și nu numai că este, este corect din punct de vedere moral să ajutăm țările să iasă din sărăcie și să-și depășească vulnerabilitatea, acest lucru este și în interesul nostru, fiindcă o lume împărțită uh, în, în, între bogați și săraci nu este lumea în care ne dorim să crească copiii noștri, iar statele membre întor- își întorc privirea către noi și își doresc ca noi să echilibrăm lucrurile. Dacă se întâmplă ceva, are loc o criză, ne sună și întreabă ce, ce face uh, șeful nostru, unde e comisia, haideți, faceți ceva. Dar dacă uh, dar dacă lucrurile sunt reduse la nivel uh, general, colectiv, atunci îmi, îmi fac griji în ceea ce privește poziția Uniunii Europene în lume. Îmi fac griji pentru viitorul copiilor noștri. Și dacă putem face ceva la nivelul Parlamentului European pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, pe cei uh, înfometați și pe cei vulnerabili, vă rog foarte mult, vă rog din suflet să facem, să faceți ceva. Vom fi foarte recunoscători. Mulțumim foarte mult. Iar uh, acum, în ceea ce privește mecanismele existente la nivelul asistenței umanitare, mm, noi, la ora actuală, cheltuim aproape 10% din finanțarea noastră, între 8 și 10% pentru finanțarea rezistenței la catastrofele naturale. Iar aici există o legătură directă cu colegii noștri de la dezvoltare. Iar, per total, în, la nivelul programării, am, uh, am efectuat uh, o, o trecere către activități care au uh, efecte directe la nivelul dezvoltării. Asistența alimentară reprezintă o treime din finanțarea noastră, iar la acest nivel noi, ne, noi operăm cu bani lichizi și cu vouchere. oferim alimente ca atare numai în momentul în care uh, uh, piața locală s-a prăbușit, piața regională s-a prăbușit, deci nu mai au de unde să cumpere alimente. Și atunci când facem, da, îi hrănim, uh, hrănim oamenii oferindu-le alimente, dar ajutăm și fermiere pentru a fi autosuficienți. Deci, per total, la asta în crize de durată, cum ar și unde sunt uh, unde există tabere de refugiați. Activitățile noastre sunt activități care au ca scop salvarea de vieți omenești. De dorim să hrănim oamenii mm, și mai ales copiii care suferă de malnutriție. Este foarte greu să punem deoparte mai multă finanțare pentru a face mai mult, pentru a, face, pentru a desfășura proiecte de, de, de formare profesională. Dar uh, colegii mei de la ECO au acum ca principală prioritate promovarea unor programe prin care să primești alimente pentru munca desfășurată în tabere și, și pentru a crea o legătură cu dezvoltarea în scopul de a exista mai multă finanțare, mai ales pentru formare profesională, aici pentru adulții tineri. Iar în încheiere dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Lumea s-a schimbat. Ne confruntăm cu crize recurente, locuri unde crizele apar și reapar și crize a, a, îndelungate de-a lungul mai multor generații, 3-4 generații. Nu mai există acum o, o separare uh, clară între activități umanitare și de dezvoltare. Nu se mai poate să existe această separare. Iată de ce această discuție de astăzi este extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult! dau cuvântul domnului Pibalgs. Aș dori să um, fac o precizare în ceea ce privește convenția pentru asistența alimentară. Domnul Deva se ocupă de acest subiect și votul va avea loc în luna octombrie. Domnule Pibalgs, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește cooperarea cu ceilalți actori la care s-a făcut referire de către doi membri, este vorba și despre leadership aici. Chiar uh, dacă la ele LLRD ne ocupăm mai puțin de acest lucru, ne ocupăm foarte mult de rezistență. Există o legătură foarte puternică între aceste două concepte. Avem uh, acum două angajamente în intermediul Băncii Mondiale unde ne folosim de capacitatea doamnei Georgieva de a promova aceste chestiuni pe ordinea de zi a Băncii Mondiale, iar apoi prin organizațiile societății civile care ne ajută foarte mult în desfășurarea acestei activități. Comunicarea noastră privind rezistența va ajuta să se mobilizeze și alți actori. Dar cel mai important exemplu de leadership ar fi dacă șefii de delegație și s-ar deplasa în aceste țări, fiindcă există două grupuri de actori. Unul este guvernamental și cei de acolo, fiindcă orice am facem noi, țara respectivă trebuie să-și asume acțiunile, să fie de acord cu aceste priorități. Iar există o perioadă în care ni se sugerează prioritățile pentru noul cadru financiar. Nu ar trebui să avem mai mult de trei priorități și dorim să există o implicare activă la nivel de leadership. În al doilea rând, acum, șefii de delegație ar trebui să aibă un rol de conducere în, în aceste țări, deci să se implice cu alți actori de dezvoltare, fiindcă nu este vorba uh, Uh, doar de acorduri în ceea ce privește conceptul de rezistență și LLRD. Vor exista diferențe de la caz la caz uh, în ceea ce privește aplicarea pe teren, iar în momentul în care se vorbește despre acțiuni umanitare, cred că acolo unii sunt mai avansați și alții nu, nu se lucrează la fel peste tot, dar iar șefii de delegație sunt cei care uh, trebuie să și asume acest rol de conducere și să bineînțeles, să participe la coordonare, dar nu numai să își asume acest rol de conducere, iar în unele țări uh, vom uh, avea uh, programe comune. Sperăm că acestea se vor extinde și vor deveni regula generală, nu doar excepții cum sunt la ora actuală. Acestea este abordarea pe viitor. În ceea ce privește rolul autorităților locale, Cooperarea cu acestea este foarte importantă și, bineînțeles, avem un proces de comunicare în, în desfășurare care este amplu și care um, oglindește și aceste chestiuni de LLRD și rezistență. Iar în ceea ce privește finanțarea, la ora actuală avem uh, unele instrumente de financiare uh, urez uh, toate cele bune Parlamentului în ceea ce privește uh, acordul Consiliului pentru bugetul 2013. Îi urez mult succes, uh, fiindcă Consiliul dorește să, să aplice unele reduceri pe aici, pe acolo, fiindcă uh, dar uh, să nu uităm că unele țări au nevoie de resurse semnificative pentru a le așa se din situațiile critice care se, com- se confruntă. Sperăm că bugetul pe 2013 va fi încununat de un acord și nu numai că uh, va fi capabil să ajute, să ajute aceste state vulnerabile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la primul grup. Da? Acum uh, ne luăm la revedere de la domnii comisari și urăm bun venit la prezidiu uh, domnului Șmale, domnului Alauri și domnului Grunewald. Euh, Super, hein? sinon ça, n'a pas d'accord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 Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre réunion. Doamnelor și domnilor, ne continuăm ședința. Vă rog foarte frumos să luați loc. Și vă rog uh, să întrerupeți poveștile despre vacanța de vară. Le veți revela mai târziu. Bun. Acum, începem discuțiile cu primul grup. Legătura între uh, asistența umanitară, reabilitare și dezvoltare și ați înțeles foarte bine că încercăm să unim aceste sfere mai vagi. Este foarte important să facem o legătură între măsurile pe termen scurt cu programul de dezvoltare pe termen lung pentru a crea sinergii și pentru a răspunde în mod durabil situațiilor de criză. Acest model a fost pus la punct ca reacție la deficitul de finanțare uh, care a fost constatat la nivelul asistenței de dezvoltare și uh, a proceselor pe termen lung uh, la, în anii 90, uh, iar acest concept LRRD este internațional de... este există de zeci de ani de zile, iar contribuțiile membrilor acestui grup vă vor arăta foarte clar acest lucru, dar uh, mai întâi vreau să vă spun că LRRD a fost uh, constituit la nivel liniar, sună cuiva telefonul, ciripește telefonul și mă distrage. Dar nu e vina mea, doamnă președinte. Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci, reabilitarea ar trebui să urmeze după etapa de asistență și ar trebui să fie urmată la rândul ei de dezvoltarea clasică. Dar experiențele din, din anii 90 ne-au arătat că acest Uh, acest proces în liniar nu, e, nu se adapta unor situații de criză în uh, cazuri cum ar fi crizele de lungă durată sau în situațiile, de, în situațiile post-conflictuale. Uh, lucrurile se schimbă la nivel operațional și este greu să adoptăm fiecare reacție și răspuns la nivel separat. Iată de ce era nevoie de o strategie complexă pentru a răspunde situațiilor complexe de criză și astfel pentru a putea folosi în mod complementar diversele instrumente de ajutor. Aici avem trei categorii de crize unde LRRD ar putea fi aplicat. Primul caz este vorba de catastrofele naturale, conflictele armate și crizele structurale sau contextul de fragilitate fundamentală la nivel politic, economic sau social într-o anumită țară. Uh, acest prim grup ne va permite să discutăm despre cazuri concrete de criză recente sau care sunt în continuare în curs. Din aceste trei categorii, crizele umanitare recente ne arată cât de greu este în continuare de a umple această prepastie între programele de dezvoltare durabile și asistența umanitară imediată, iar în cadrul uh, Uh, reacției UE la cutremurul din Haiti, eu uh, mi-am dat seama și este foarte clar că LRRD rămâne în continuare o mare provocare. Criza din Haiti, dacă ar fi avut loc acum, ar fi trebuit să ne întrebăm ce strategie să adoptăm. Uh, pentru ca uh, Uniunea Europeană să ține cont de acest LRRD de la începutul crizei. Regiunile, regiunea Sahel sau Cornul Africii se confruntă uh, în repetate rânduri cu crize umanitare și alimentare, iar uh, eu m-am deplasat în Kenya și în Cian și am avut impresia că fiecare actor umanitar și fiecare actor pe domeniul dezvoltării Uh, Lucrau separat, fără să există sinergie și cooperare pentru a întări rezistența populațiilor afectate. Iată de ce mă bucur foarte mult că există inițiative care vizează CEADU și Sahel, despre care vom vorbi mai târziu. Avem uh, trei experți care reprezintă mai um, organizații diverse la nivel internațional, la societății civile, de pildă la nivel universitar sau uh, al țărilor partenere din sud Mm, vreau să urez bun venit celor trei invitați, domnul Matias Șmale, subsecretar general al Federației Internaționale a Societăților Crucea Roșie și Semilunii Roșii. Avem un reprezentant uh, a Crucii Roșii, o instituție, între puținele instituții care sunt active uh, în uh, ceea ce privește asistența umanitară, dar și în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung. Deci dumneavoastră sunteți o persoană în măsură ca de a ne vorbi despre LRRD. Cel de-al doilea invitat este domnul Amadou Alauri, înalt comisar al Nigerului pentru inițiativa 3N. Vă reamintesc ce înseamnă uh, traducere din franceză, nigerienii hrănesc pe nigerieni. Iată, este vorba de măsuri concrete pe care le-a luat guvernul nigerian pentru a combate nesiguranța alimentară în Nigeria. Și, nu în ultimul rând, domnul François Grunewald, director executiv al grupului Urgență de Reabilitare Dezvoltare, un institut de cercetare, de evaluare și de formare în uh, domeniul gestionării crizei, a acțiunilor umanitare și reconstrucția. Dumneavoastră ați participat la nenumărate evaluări a, a asistenței Uniunii Europene în Haiti și Afganistan, de pildă, situații diferite. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, deci, situația la fața locului și vă rugăm să ne vorbiți despre experiența dumneavoastră în ceea ce privește LRD, uh, în Haiti, Afganistan, uh, în țările din regiunea Sahelului și așa mai departe. Dorim să știm neapărat care sunt, după părerea dumneavoastră, um, factorii care au uh, avut un efect pozitiv sau negativ în ceea ce privește aplicarea LRRD uh, pe teren, iar acest lucru ne va permite să tragem învățăminte, asta pentru a aplica mai bine acest concept pe viitor. O să vă dau cuvântul pentru câteva minute, pentru o prezentare, după care o să vă dau cuvântul dumneavoastră în sală pentru a adresa întrebări și pentru a face observații. Mai întâi o să dau cuvântul domnului Șmale și vă rog foarte mult, pe cât se poate, să respectați timpul alocat de șapte minute. Domnule Șmale, aveți cuvântul. Mersi, madame Strifler. Mulțumesc, doamnă Strifler. Permiteți-mi să vorbesc în limba engleză. On behalf of... În uh, primul rând, doresc să mm, îmi exprim mulțumirea vis-a-vis -vis de angajarea uh, doamnei Strifel, a domnului Berman, a Comisiei DEVE, pentru consolidarea acestei legături între ajutorul de uh, urgență, reabilitare și dezvoltare. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare cu instituțiile europene în acest domeniu pentru că avem uh, un obiectiv comun, să consolidăm rezistența persoanelor vulnerabile și a, și a comunităților vulnerabile și, în general, a instituțiilor și a statelor. Ați auzit foarte des acest uh, termen, rezistență, și de curând uh, am discutat cu secretarul general al organizației noastre dacă nu este vorba de un nou jargon anglosaxon, această rezistență, resilience. Um, important este ce conținut dăm unui concept și sunt uh, de acord cu acest lucru. Sunt de acord cu doamna comisar Georgieva în momentul în care spune că rezistența este o modalitate. Toate acțiunile uh, pe care le facem, indiferent de etichetele care le sunt puse, trebuie să contribuie la um, uh, persoane mai rezistente, comunități mai rezistente, state mai rezistente și așa mai departe și um, în acest context, uh, aceste inițiative Share și Agir sunt exemple foarte bune. În al doilea rând, aș dori să spun un lucru care reprezintă un ecou a celor spuse deja de cei doi comisari. Um, este foarte bine să te pregătești pentru un uh, dezastru, pentru că această pregătire reprezintă de fapt un bun răspuns. Și permiteți-mi să vă dau un uh, exemplu din Kenya. Din foarte multe lucruri uh, de vedere, nimic nu este nou sub soare, după cum se spune. Și există uh, în Kenya se aplică vechiul uh, principiu, este mai bine să înveți pe cineva cum să pescuiască decât să-i dai direct pești prinși. Și exact acest lucru s-a întâmplat într-o anumită zonă din Kenya. S-a luat hotărârea că lucrurile nu mai pot continua așa și uh, a fost început o investiție în agricultură, în pregătire agricolă, în uh, semințe și așa mai departe. Uh, și acest exemplu, uh, comunitățile cu care a lucrat Crucea Roșie se pot autosusține din uh, punct de vedere alimentar și în plus pot pune la dispoziția comunităților vecine alimente. Acum uh, permiteți-mi să vă spun care sunt, din punctul nostru de vedere, factorii de succes pentru a avea această legătură. În primul rând, trebuie să ne bazăm pe capacitățile locale, să construim capacități locale. Este foarte important să vedem, să nu considerăm că cei afectați de anumite dezastre, de conflicte, sunt doar victime, ci sunt actori a unor uh, rețele și fac parte din primul răspuns uh, adus uh, unei situații de criză. Am uh, văzut că ajutorul uh, acordat refugiaților vine întotdeauna din partea comunităților locale. Dacă este să vedem ce s-a întâmplat în Haiti, uh, comunitățile locale sunt cele afectate. În același timp, ele sunt primele care răspund. La fel se întâmplă și cu holera. Dacă nu vom face acest prim pas, vom pierde cu toții și vorbăria despre legături va deveni una goală. Și apoi, al doilea punct, trebuie să investim în comunitățile locale. Primul exemplu care îmi vine în minte este unul din uh, Myanmar. Uh, un lucru care s-a întâmplat cu ceva timp în, uh, în urmă, în Myanmar, am avut 17.000 de voluntari la fața locului care au răspuns uh, crizei respective. Acești 17.000 de voluntari nu au căzut din uh, cer, a trebuit să îi pregătim, să fie pregătiți înainte de a se petrece acest, uh, această catastrofă. Deci, foarte importantă este investiția în Uh, în oameni și mai ales în cazul nostru în voluntari. Apoi, un alt uh, factor important este să iei în serios avertismentele timpurii și acestea să fie transformate cât mai repede în acțiuni concrete. Uh, dacă nimeni nu ia în uh, serios avertismentele, ajungem într-o situație în care acțiunile vor avea un eșec și trebuie să ne bazăm foarte mult din acest punct de vedere pe independența mass mediei. Mă refer din nou la criza care continuă în um, Cornul Africii și în uh, Sahel, în regiunea Sahel Au existat mai multe cazuri în care au fost transmise avertismente, dar nu s-a trecut la niciun fel de acțiune. Apoi, un alt lucru pe care l-am uh, învățat, mai ales în urma crizei din regiunea Sahel, este că trebuie să investim într-o abordare dublă și în uh, timpul unei crize, pentru că uh, trebuie salvate vieți, dar în același timp trebuie să investim în lucruri durabile M-am referit la exemplul din Kenya din acest punct de vedere și am la dispoziție mai multe documente pe care vi le pot pune la uh, dispoziție. Există cazuri și din uh, Niger, de exemplu. Ambii comisari s-au referit la importanța parteneriatelor și colaborării și suntem de acord cu acest lucru. Au trecut timpurile în care Crucea Roșie ar putea acționa singură pe plan internațional. Avem nevoie de răspunsuri bune, de uh, colaborări uh, cu mai mulți actori. Nu este vorba doar de actori internaționali, dar și actori din uh, sectorul privat, din domeniul militar și așa mai departe. Permiteți-mi să vă mai spun două lucruri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că chiar și într-o situație disperată, uh, tehnologia modernă funcționează și ar trebui să folosim tehnologia modernă pentru a trata oamenii într-un mod demn. De exemplu, ar trebui să există mecanisme prin care pot fi transmise plângeri și informații în general. Și pot să vă spun că am avut mai, am văzut mai multe cazuri în care tehnologiile moderne au avut un rol cheie din acest punct de vedere. Dacă pot să vă dau un exemplu din nou din Kenya, Um, știți foarte bine că telefoanele celulare au un rol important pentru a ne asigura că banii lichizi ajung la persoanele într-adevăr vulnerabile. Un alt exemplu ar veni din Haiti, unde nu doar că există un mecanism de feedback din partea persoanelor cu care lucrăm, dar am folosit aceeași, uh, aceeași tehnologie pentru a transmite semnale importante în cadrul, în momentul în care a izbucnit epidemia de holeră în urmă cu câtva timp. În final, aș dori să mă mai refer la un lucru amintit deja în această discuție. Este vorba de, obstacol, de obstacolele structurale, așa cum îmi place mie să le numesc, în uh, fața um, uh, acestei legături. Există uh, exemple clare în care um, catastrofele sunt tratate din mai multe puncte de vedere, apelând la diferite mecanisme de finanțare și așa mai departe. În, și în realitate, distinția teoretică care, care se face nu, nu prea poate fi înțeleasă. Deci sprijinim cele spuse de doamna comisar Georgieva din punctul de vedere al protejării bugetelor pentru salvarea vieților, în același timp am uh, recomandat în cadrul dezbaterii care a avut loc uh, vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual după anul 2014 că ar trebui să există un grad de flexibilitate în acțiunile de ajutor de urgență și în acțiunile uh, gândită pe termen mai lung, este vorba de reabilitare și dezvoltare și construcție. Și apoi, un ultim punct, avem nevoie de flexibilitate nu doar din punct de vedere arhitecturii financiare, dar trebuie să depășim anumite bariere uh, mentale. Uh, etichetarea unor organizații ca fiind organizații care se ocupă de ajutor umanitar sau se ocupă de uh, dezvoltare. Cred că atât Crucea Roșie cât și Semiluna Roșie și alte organizații se ocupă de ambele aspecte. Uh, atât uh, ajutor de urgență cât și reabilitare. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat cuvântul. Hola, monsieur Alauri. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Alauri, șapte minute. Da. Bien, euh, merci bien, Madame la Présidente, euh, euh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. În primul rând, mulțumesc sincer în numele Guvernului Nigerului, Parlamentului European și Uniunii Europene pentru atenția acordată țării noastre. Doamnă președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru invitarea, invitația de a veni la această audiere publică. Vreau să aduc o mărturie în legătură cu felul în care Uniunea Europeană susține țara noastră. Dovada este faptul că doar doamna comisar a venit în Niger de două ori într-un an. Acest lucru arată cât de mult se implică Uniunea Europeană în Sahel, uh, că există o dorință de a ne ajuta să ieșim din această situație extrem de dificilă. Doamne președinte, cred că putem avea un exemplu, nu putem să avem un exemplu mai bun, bun decât Nigerul, pentru că Nigerul este în centrul Sahelului. În Niger clima este, în speci- este extrem de aridă și există un context uh, care se repetă de uh, crize alimentare, uh, secete și inundații. Deci trebuie să facem față în același timp urgențelor și să pregătim dezvoltarea pe termen lung. În Niger totul reprezintă o urgență, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu situații de urgență. Însă, noi ne spunem că dacă trebuie să continuăm să, această cursă contra cronometru, uh, nu vom mai putea să rezistăm. Trebuie să încercăm să facem față situațiilor de urgență, dar să ne pregătim, pregătim și de o cursă de fond pe termen lung. Trebuie să gândim o strategie care să ne permită să facem față, pe de o parte, situațiilor de urgență și, în același timp, să creăm bazele pentru un, o dezvoltare agricolă durabilă care să permită populației să iasă din situațiile de secetă seceta, nu, pentru ca seceta să nu ducă neapărat la o foamete, ca inundațiile să nu ducă la zeci și sute de victime. Avem nevoie așadar de o strategie care să abordeze aceste probleme împreună. O, trebuie să avem o strategie de rezistență care să facă legătura între urgență și dezvoltare. Această strategie a fost deja gândită am gândit-o împreună cu toți actorii nigerieni, cu societatea civilă, cu Parlamentul, dar și cu partenerii noștri de dezvoltare. Este vorba de strategia pe care am numit-o inițiativa 3N, nigerienii care hrănesc, îi hrănesc pe nigerieni. Este un obiectiv pentru a face față crizelor. Inițiativa este o strategie Uh, cu mai multe dimensiuni, alimentară, ecologistă, energetică și industrială. Vă voi povesti o anecdo- anecdotă. Domnul Marc a uh, venit în Niger și uh, anul trecut și a vrut să uh, îmi explice ce reprezintă dimensiunea ecologică a inițiativei și eu i-am răspuns că nu există o inițiativă mai ecologică decât propunerea pe care o punem noi în aplicare. Cele cinci axe strategice se referă la uh, modalitățile de a face față urgențelor. Creșterea și diversificarea producțiilor uh, agricole, silvicole, pastorale și aleutice. Uh, aprovizionarea regulată a piețelor rurale și urbane cu produse agricole și agroalimentare, îmbunătățirea rezistenței populației în fața schimbărilor climatice, a crizelor și catastrofelor, îmbunătățirea stării nutriționale a populației din Niger. Aceste cele cinci axe fac față celor trei tipuri de probleme de urgență, de reabilitare și de dezvoltare. Pentru chestiunile de urgență avem axa 3 care abordează gestionarea crizelor și rezistenței populației, care aduce răspunsuri în fața crizei uh, alimentare și nutriționale și la catastrofele naturale. Este vorba de uh, ajutor alimentar și umanitar, uh, distribuirea gratuită de alimente și medicamente și o recuperare nutrițională. Avem de asemenea și axa 3, care este aspectul nutrițional pentru a ajuta copiii, în special copiii de mai puțin de 5 ani, să uh, iasă dintr-o situație de criză de malnutriție, pentru că la noi un copil din doi este malnutrit. În ceea ce privește reabilitarea, avem axele 1, 3 și 4 care abordează problema reabilitării. Este vorba aici de reconstruirea, reconstituirea capacităților productive și regenerarea ecosistemului. Este vorba de axa 1, Uh, și anume uh, regenerarea ecosistemului, axa 3, accesul la piețe și ajutorarea populațiilor vulnerabile să ajungă la resurse și axa 4, care susține uh, nutriția. Iar, și, în ultimul rând, aspectele care țin de dezvoltare. Axele, axa 1 care ține de creșterea productivității, diversificare, dar și axa 2, care ține de comercializare și transformare, și axa 5, care este o axă transversală care se referă la toate reformele din sector, uh, uh, sănătate, educație și așa mai departe. Aceste strategii includ aspectele de urgență, de reabilitare și de dezvoltare. Însă, ceea ce este important de știut este că, după cum spune antevorbitorul meu, este extrem de important să punem accentul pe comunitățile locale. Planul strategic pune accentul pe comunitățile locale uh, în consolidarea capacităților acestora. De aceea am conceput o strategie care trebuie să creeze la toate nivelurile capacități de rezistență și de amortizare a șocurilor pentru fiecare gospodărie, pentru că fiecare gospodărie vulnerabilă trebuie să aibă accesul la aceste modalități. Trebuie să aibă acces la uh, semințe, la apă, la formare pentru a cunoaște cât mai bine cum trebuie să utilizeze cel mai bine semințele și apa. Și, de asemenea, animale rumegătoare mici sau păsări de casă. Fiecare gospodărie trebuie să aibă un asemenea minim. Însă, de la nivelul gospodăriilor, trebuie văzut ce se poate face la nivelul satului pentru a asigura aprovizionarea mm, cu alimente, cu cereale. De aceea avem nevoie de o bancă de cereale în fiecare sat din Niger. Un magazin pentru a permite uh, fiecărui mic fermier să aibă acces la îngrășăminte și la echipament de irigații, de exemplu. Chiar dacă are doar o grădină de 100 de metri pătrați, acest fermier poate să facă față prin această grădină situației de criză. De asemenea, trebuie să avem și un centru de recuperare a copiilor cu malnutriție. De asemenea, un centru de servicii și de repar- reparare a materialului agricol și un parc de vaccinare a animalelor. Este foarte important să existe așadar o piață pentru tranzacții, o cale de acces la piețe o bancă de cereale și un cadru în care producătorii să se întâlnească. Acest lucru poate pare uh, foarte simplu, însă este foarte important pentru țara mea, pentru a face față situației de șoc. Strategia noastră se uh, axează pe aceste comunități și consolidarea capacității acestor comunități de a răspunde foarte simplu, așa acționăm. Însă un alt aspect foarte important este aspectul instituțional. Ok. Considerăm că trebuie să avem o strategie multisectorială care să uh, se bazeze pe uh, anumite instituții centrale. De aceea am creat un înalt comisariat, un și un număr de comisii sectoriale. În concluzie, considerăm că este foarte important să reținem următoarele lucruri. În primul rând, trebuie să existe o voință politică puternică din partea statului de a mobiliza resurse financiare și pentru a face față crizelor. Vrem să avem propriile noastre resurse naționale pentru a face față situațiilor de criză. Să Uh, fim noi cei care luăm inițiativa și să fim însoțiți de partenerii noștri. Trebuie să avem un contiguum urgență, reabilitare, dezvoltare și punem accentul pe comunitățile de bază. Iată, în mare, dom- doamnă președinte, ceea ce facem. Uh, închei prin a spune că în, organizăm o masă rotundă uh, luna viitoare la Paris și suntem siguri că putem conta pe uh, susținerea Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat două minute în plus. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Grunewald. Ici, voilà, juste pour pouvoir changer de, de PowerPoint. On va fermer celui-là. Hop. Euh, C'est le petit problème technique. اللي تفضل لكيلا Bonjour, euh, je vais continuer en français aussi. Euh. Voi continuer și eu în franceză. Uh, avem o uh, mică problemă. LRRD se traduce foarte urât în franceză, lard, uh, LARD, care înseamnă slănină. Uh, Așa, dar preferăm să păstrăm acronimul în engleză. Într-o lume în care se susține mai degrabă condiția fizică, nu este un mesaj foarte bun. Așadar, vă voi vorbi despre acțiunile actorilor instituționali și ai societății civile în cadrul acestui uh, proces LRD. Voi uh, vorbi în legătură cu tipul de fie, fiecare tip de criză. Um, primul tip de criză în Haiti, unde ar trebui să se depășească o criză naturală, uh, o criză prelungită, cum ar fi în Afganistan, o criză care revine, de exemplu, în Ciad, o a patra și a cincea ă, tip, ă, categorie de crize, ă, Siria, și, bineînțeles, un continuum Somalia, Republica Democratică Congo și așa mai departe, unde se, se grupează o serie de tipuri de criză. În primul rând, Haiti, o catastrofă majoră care afectează mediul urban. Delegat, domn, intervenienții comisiei au vorbit despre criză, am văzut mai multe lucruri. În primul rând, foarte multe dificultăți eh, în crearea legăturilor între actorii eh, care au eh, intervenit umanitar. Actorii umanitari care au fost prezenți înainte Uh, ECO deschisese un birou în Haiti cu un an înainte de cutremur pentru a introduce un program global IT de tip ECO, ceea ce a permis uh, o acțiune destul de rapidă a ajutorului umanitar. Însă când a trebuit să facem legăturile, am, ne-am confruntat cu dificultăți pentru că ajutorul, pentru, ajutorul umanitar ca și ajutorul pentru dezvoltare, nu este în special axat pentru mediul urban. Deci a trebuit să regândim anumite aspecte pentru că această criză majoră care a afectat capitala ă, necesita resurse care nu erau gândite pentru aplicare în mediul urban. am acționat mai mult pe teren decât la Bruxelles, am mobilizat acțiuni care au permis să acționăm mai bine pe planul urban prin IT. Celălalt punct în legătură cu care uh, informatica a ajutat foarte mult aplicarea LRD a fost uh, faptul că în statele care sunt afectate de crize frecvente, cicloane, seisme, poate următorul seism, Acolo Comisia și celelalte instituții trebuie să uh, țină cont de acești factori și să țină cont de aceștia în uh, programarea bazată pe riscuri. Afganistanul acum. În 2001 toată lumea credea că războiul va fi unul scurt, însă vedem că situația a devenit foarte complexă și cu 10 ani mai târziu facem LRD în condiții de război, lucru care nu este foarte ușor. Este o, o miză foarte importantă pentru uh, acțiunile umanitare. Trebuie să avem acces la populație și să susținem mecanismele de supraviețuire a populației. Trebuie să găsim modalitatea de a ne angaja în această dinamică optimistă de dezvoltare, însă să păstrăm neutralitatea și capacitatea de a acționa uh, pe mai multe planuri pentru că este incertă uh, ieșirea din această situație de conflict. Uh, există dinamici în care vrem să ne implicăm cu autoritățile mai mult, însă actorii implicați în uh, violență există în continuare la fața locului, dincolo de deal sau chiar în apropierea Kabulului. Există o miză fundamentală aici, am vorbit despre principiile de la Paris, de empatie cu guvernul uh, de coordonare cu a activităților noastre spre principiile de la Stockholm, care reamintesc de importanța pentru actorii, imanită, actorii umanitari să respecte principiile umanitare care să uh, îi protejeze de o parte a violențelor. Există așadar o provocare majoră. Trebuie să uh, cooperăm și să acționăm umanitar, însă fără să fim naivi, fără să ne implicăm și să, să fim asociați foarte mult cu guvernul, pentru că guvernul în momentul de față este încă o parte a conflictului. În Ciad, ajutorul umanitar se confruntă cu uh, se referă la extrem de multe populații care pot fi implicate în conflicte, care pot fi afectate de uh, secetă. LRRD este multiform și trebuie să uh, dăm dovadă de flexibilitate, de agilitatea programelor, să nu fim blocați de cadre logistice constrângătoare, pentru că dacă un program demarează cu șase luni după iniția, inițierea acestuia, deja situația s-a schimbat și programul nu mai este de actualitate, pentru că populația de, pe fa- de la fața locului nu ne așteaptă. Ciadul reprezintă provocarea maximă a flexibilității și agilității programelor de dezvoltare. Somalia, penultimul punct este vorba de un loc unde Uniunea Europeană se implică masiv pentru dezvoltare într-un context care rămâne extrem de periculos, eh, periculos, care se schimbă foarte rapid, unde costurile de tranzacționare sunt extrem de ridicate, însă există un avantaj, există o, un eh, sector privat foarte dinamic, o diasporă dinamică Încercăm să ajutăm populațiile care se confruntă cu foametea și a, actorii economici care vor să avanseze Trebuie să dăm și aici dovadă de mai puțină naivitate, pentru că am fost destul de naivi în trecut și trebuie să protejăm mai bine echipele noastre pentru că uh, primejdile sunt foarte numeroase. Siria, acum, ultimul caz, va fi un, o miză foarte importantă. Capacitatea noastră de anticipare va fi foarte importantă. Nu știm cum, cum va arăta situația de acolo după terminarea conflictului. Trebuie să elaborăm mai multe scenarii pentru mine există patru chei pentru LRD. Prima cheie, inteligența politică a contextului. Cum înțelegem contextul? Cum identificăm actorii, mizele, evoluțiile? Acest lucru este critic pentru a face bine LRD, trebuie să înțelegem ceea ce se întâmplă, altfel rămânem la nivelul naivității și al, al bunelor intenții. În al doilea rând, trebuie să avem cele instrumentele potrivite, flexibile, rapide, responsabile, ghidate de diagnostice uh, în evoluție uh, la fiecare nivel. O a treia cheie, capacitatea noastră de anticipare. În, în Kosovo am fost prezenți înainte de acordul de pace și în alte părți. Trebuie să lucrăm pe mai multe scenarii pentru a planifica și prevedea scenariile posibile. Un ultim punct cheie să um, nu fie principiul build back better al domnului Clinton, ci să construim, să reconstruim mai solid. Deci ceea ce se reconstruiește după o criză să facă față următoarei crize. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul acum eurodeputaților prezenți. În primul rând, doamna Schnieber-Jastram. Ja, vielen Dank. Uh für die Stellungnahmen. Das war Vă mulțumesc pentru această prezentări foarte interesantă. Eu aș avea o întrebare adresată domnului Șmala și una adresată domnului Grunewald. Amândoi ați spus că asistența pentru dezvoltare și asistența și ajutorul umanitar ar trebui să fie interconectate mai strâns. Și comisarii au, uh, s-au referit la această necesitate. Aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră. Cum credeți că ar trebui să funcționeze lucrurile în viața reală? Și Tocmai de aceea vă întreb, domnule Șmale, pentru că cunoașteți atât de bine realitatea, cum vor funcționa lucrurile în uh, practică? Cine se va anunța în mod voluntar că dorește să participe la asemenea activități? Il n'y a qu'une question. Donc... Nu avem decât o singură întrebare, astfel încât o să vă dau cuvântul imediat. I'm tempted to respond in German. Da, mă tentează să răspund în germană, dar mi-am pierdut, din păcate, limbajul tehnic necesar pentru a face acest lucru. Nu știu dacă există vreun răspuns convingător. În primul rând, trebuie să recunosc faptul că cu toții avem anumite interese instituționale pe care trebuie să le recunoaștem în mod sincer. Acestea fiind spuse, personal, cred că provocarea legată de coordonare de a duce la aceeași masă diferite instituții sunt puțin exagerate. De ce spun acest lucru? Uh, Cred că în situații de criză, așa cum sunt cele 5-6 la care ne-am referit cu toții, Haiti, Somalia și așa mai departe, cred că cu toții au suficient de lucru. Uh, deci, indiferent că ești un actor implicat în ajutorul umanitar sau în uh, ajutorul uh, de dezvoltare, ai de lucru. Până la urmă, ai nevoie de o coordonare sănătoasă și pragmatică, însă pentru acest lucru trebuie să recunoști că uneori sunt prezenți prea mulți actori la fața locului, indiferent de sarcina pe care o îndeplinesc aceștia și că trebuie să colaborezi foarte bine cu cei care merg în aceeași direcție ca și tine. Și apoi, un alt lucru important la care s-a referit și domnul comisar Pibax este uh, importanța redescoperirii rolului uh, statelor gazdă, pentru că până la urmă guvernele gazdă sunt responsabile pentru protejarea propriilor cetățeni și pentru crearea unui mediu care să permită o dezvoltare a societății proprii. Cred că în ultimii 20-30 de ani ne-am concentrat prea mult pe actorii internaționali și pe cum funcționează uh, aceștia. Din punctul de vedere al guvernelor gazdă, uh, ar trebui să ne aducem aminte și de rolul lor. Uh, ce ar trebui să facem? Cred că trebuie să găsim echilibru potrivit între investirea în lo- comunitățile locale, după cum am spus, și investițiile în capacitățile autorităților locale ca acestea să își poată realiza propriile programe de ajutor de urgență, de dezvoltare și așa mai departe. Și uh, un ultim punct care a avut, care a fost foarte intens discutat la uh, conferința Rio Plus 20 este vorba de o concentrare mai mare asupra orașelor, uh, asupra uh, capacității primărilor, primarilor de a se ocupa de asemenea programe. Deci, este foarte important să existe un rol de lider pentru comunitățile locale, pentru autoritățile locale în aceste programe. Mulțumesc foarte mult. Eh, pardon, pardon, pardon. Oui, euh, o întrebare foarte importantă. Eh, cum facem, iată, această publicație? Sunt uh, principalul vinovat, să spunem așa. Ar trebui să uh, aducem o discuție trei puncte foarte importante. În primul rând, pentru a face această legătură, avem nevoie de o analiză aprofundată a situației. Am văzut în unele de, la unele delegații că sub conducerea unui anumit uh, șef de delegație, costurile, la nivelul de costuri și servicii exista o legătură foarte bună și în, situația era înțeleasă bine, ne-am dat seama că putem ajunge departe. Uh, în momentul în care acest dialog uh, scârție, atunci lucrurile nu pot merge mai departe. Aceasta este miza, o înțelegere aprofundată, o analiză aprofundată a riscurilor și pericolelor. Aceasta este la baza unui răspuns potrivit. În al doilea rând, o legătură foarte bună între asistență și dezvoltare nu este unul temporal sau geografic, ci unul metodic, legat de metodă. Iar eu cred că actorii din domeniul ajutorului umanitar uh, își pot aduce o contribuție foarte importantă pentru actorii din domeniul dezvoltare și invers. Vă dau câteva exemple. Adesea, actorii care acționează din domeniul dezvoltării nu acționează, nu, mă scuzați, nu analizează foarte bine riscurile, iar aici ar putea să primească o mână de ajutor de la cei din domeniul asistenței umanitare de urgență. Dar aceștia din urmă nu știu foarte bine cum să interacționeze cu populația, nu știu și nici nu știu cum să interacționeze cu autoritățile locale. era aici ar avea de câștigate pe urma experienței celor de la dezvoltare. Iar legătura uh, este să se îmbine aceste cunoștințe, respectându-se, bineînțeles, principiile care, uh, care guvernează uh, aceste activități. Este vorba de principii legate de, umani, de aspecte umanitare și așa mai departe. Era în ultimul rând să mai spus acest lucru de nenumărate ori, uh, flexibilitate, e vorba de flexibilitatea mecanismelor, uh, și anume, poate exista o flexibilitate internă, la nivelul intern al mecanismelor, sau putem avea mecanisme de. Uh, sau putem avea flexibilitate la nivel intern de, între mecanisme. Și asta uh, vedem cum se pot îmbina aceste mecanisme, cum s-a întâmplat în CIA. De pildă, a existat un uh, proiect special um, LRRD în Sud, deci poate exista această flexibilitate internă și externă la nivelul mecanismelor, aceasta reprezintă un element cheie, dar ține întotdeauna de uh, modul inteligent în care sunt evaluate situațiile și în care se îmbină competențele și cunoștințele. Vă mulțumesc foarte mult! Mai uh, avem două întrebări. Suntem în urmă cu jumătate de oră, totuși, deci vă rog foarte mult să fiți succinți, fiindcă mai trebuie să și votăm. Prima întrebare a domnului Deva. Pe scurt, vă rog. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum bine știți, sunt membru al acestei comisie, comisii de 12 ani. M-a fascinat întotdeauna modul în care acționăm noi în situații de urgență. Iar în ultimul timp am observat un lucru despre care nu discutăm. În Pakistan, un număr mare de persoane au reușit să fie reabilitate în câteva luni după inundații, iar în Sri Lanka, în Sri Lanka un număr foarte mare de persoane care și-au pierdut adăpostul au primit case noi în uh, câteva luni. Dar nu am făcut-o noi, nu a făcut-o societatea civilă, nu ONG-urile, ci armata armata reprezintă un actor foarte important în crizele umanitare. În Mozambic, uh, în uh, situația inundațiilor, când oamenii se necau, pur și simplu, armata trebuie să intervină. Nu putem să trecem cu vederea această, acest element foarte important în salvarea de vieți omenești. Dacă se poate face acest lucru, dacă armata poate salva vieți omenești, trebuie să o facă. Iar întrebarea este care este interfața între actorii societății civile și acțiunile sale, societății civile, care se, care se implică alături de persoane, aceste persoane foarte disciplinate care fac ceea ce li se cere în momentul în care a, a lovit cu tremurul în Haiti. O mare parte Um, a dărâmăturilor au putut uh, fi uh, debarasate doar, prin, doar cu ajutorul armatei, iar când, armata, când armatei s-a solicitat acest lucru, a făcut-o. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, domnule Gărânț. Mulțumesc. Aș uh, dori să mă refer la o formulare pe care a folosit domnul Grunewald. Este vorba de îmbinarea de cunoștințe. această îmbinare este un fel de căsătorie, să-i spunem, care poate fi și inteligentă, nu-i așa? Și ați vorbit despre modul în care și rolul pe care îl pot juca uh, actorii specializați în această regiune pe care o numesc vag Sudul. În discursurile pe care le-am ascultat, nu se pune accentul destul pe rolul pe care pot juca actorii descentralizați în țările noastre. La Comitetul Regiunilor și, în, și la Comisie am uh, constatat faptul că există uh, o mare dorință și voință de a acționa din partea autorităților municipale, a ONG-urilor, acestea pot să își aducă o reală contribuție în uh, această îmbinare, așa cum a spus dumneavoastră, ați putea uh, să ne dați mai multe explicații cu privire la acest aspect. Mulțumesc foarte mult! Domnule Gunevald, aveți cuvântul. Într-adevăr, rolul actorilor descentralizați ar putea să fie uriaș, am dus la bun sfârșit evaluarea ECO în mediul urban, iar noi recomandăm ca actorii clasici care nu au o cultură urbană să uh, coopereze cu actorii urbani care sunt uh, acești actori descentralizați. Există foarte multe cunoștințe pe care le posedă acești actori urbani, municipalitățile, uh, companiile de Um, uh, de alimentare cu apă, electricitate și așa mai departe, în ceea ce privește răspunsul care poate fi dat în situații de criză, pentru ieșire din aceste situații de criză. Sunteți mulțumit? <laughs> Aveți cuvântul, dar un minut, vă rog. Acum, în ceea ce privește armata, vreau să vă spun că e clar că ei, și armata este un actor important și trebuie să se țină cont de ei, dar există două probleme limitări. În primul rând, în momentul în care misiunile umanitare au loc în uh, situații conflictuale în Libia, de pildă când se prăbușa regimul uh, Gaddafi, armata nu putea să joace un rol umanitar. Iar în al doilea rând, activitatea umanitară și activitatea de uh, dezvoltare, de clădire a unei națiuni trebuie să fie totuși separate și dacă ne uităm la Afganistan, la Pakistan, ne dăm seama că a, armata a făcut treabă bună pe frontul umanitar, dar mai puțin în ceea ce privește dezvoltarea și cred că ar trebui să nu se amestece acolo. Mulțumesc foarte mult. O să dau în final cuvântul uh, domnului Alahori. Acum, în ceea ce privește acești actori, vreau să vă spun uh, uh, în ceea ce privește actorii descentralizați, vorbim despre cooperare descentralizată, actorii din nord și din sud. Iar în prezentarea noastră v-am spus că noi considerăm că uh, la nivelul comunal reprezintă poarta de intrare. Iar aici avem o platformă foarte importantă. Am discutat despre elemente pe care le avem la fiecare nivel. Iar aici intră în joc ajutorul public, bugetul național, uh, dar și uh, posibilitatea de sprijin uh, a actorilor descentralizați de la, de la nord către sud, iar acest element este unul cheie al strategiei noastre. Iată ce doream să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, celor trei invitați care merită aplauze. O să dau cuvântul domnului Thais Berman, care va prezida cel de-al doilea grup și care va face în așa fel încât să recupereze timpul pierdut. Nu-i așa? Da, da, așa este, vom grăbi lucrurile, așa că fiți atenți. O să-mi reduc cu 80% propria mea prezentare, ceea ce va grăbi lucrurile. Întrebarea după aceste prezentări este cum să ne asigurăm că uh, următoarele legislații europene și, și asistența europeană pe viitor va răspunde nevoilor care au fost exprimate acum. După mine, instrumentele de financiare existente au um, o oarecare, fac oarecare referire la legătura între asistență umanitară și dezvoltare, dar acestea nu sunt destul de bine conturate și, după mine, nu s-a schimbat semnificativ modul în care programele european, europene funcționează și își pun aplicare asistența. Iar propunerea pentru noua legislație privind instrumentul pentru cooperare și dezvoltare a fost o copie la Indigo între nevoia de a pune accent pe legătura între reabilitare, asistență și dezvoltare, dar nu este suficient, ar trebui să mergem și mai departe. Avem nevoie de mai multă flexibilitate. Doamna Georgieva a spus acest lucru și uh, se va discuta cu Parlamentul dacă va fi vorba de 5 puncte procentuale sau 10, dacă ne ne argumentează că 5% nu este suficient, ne mai gândim. Textul, în forma sa actuală, este vorba despre, de propunerea legislativă, în forma sa actuală, este prea vagă pentru a garanta o legătură mai bună între asistență umanitară și, dezvoltare, și ajutor pentru dezvoltare. Ar trebui să fie mai clară această legătură și să se spună foarte clar că fondurile nealocate vor fi folosite mai ales pentru obiectivele LRRD. Eu am propus unele amendamente în acest sens. Bineînțeles, Instrumentele de financiare reprezintă doar cadrul juridic, iar legătura, așa cum s-a spus pendelete mai devreme, reprezintă o chestiune de voință politică și de aplicare la nivel practic în ceea ce privește programarea, cât și în ceea ce privește uh, livrarea în termen operațional pe teren. Ar fi binevenit acum să ne gândim cum ar putea fi îmbunătățite practicile actuale, mai ales prin includerea sistematică a unei atenții anume care trebuie date legăturii între programare, asistență pentru dezvoltare și asistență umanitară, mai ales pentru țările care sunt uh, susceptibile de catastrofe naturale sau care sunt într-o situație fragilă. Acum, în ceea ce este finanțarea, o, acest, acest LRRD necesită finanțare suplimentare sau reprezintă sau e nevoie doar de a opera modificarea la nivelul programării finanțării. E nevoie de clădirea de capacități suplimentare, de formare profesională, de um, de conștientizare sau uh, există deja instrumentele necesare pentru a pentru a folosi și pentru a uh, crea această legătură fără asistență financiară suplimentară. Nu e ușor să răspundem la aceste întrebări și iată, acum vreau să-i prezint pe uh, invitații din noul grup, domnul Andreas Mavroianis, vice ministru pentru afaceri europene al uh, președinției Ciprului, apoi domnul Pedro Morazan, Tobias Schäfer, uh, prezentare a studiului PE în ceea ce privește consolidarea LRRD în instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene. Așteptăm cu răbdare prezentarea noastră și con- concluziile noastre și domnul Mike Penrose, eh, directorul umanitar pentru Save the Children International din, în numele Voice sau Concord. Bineînțeles, eh, invitații noștri reprezintă o gamă variată de ONG-uri eh, din domeniul uh, asistenței umanitare și, și, dumneavoastră, și acesta au publicat de curând uh, o, un document privind legătura dintre asistența de urgență și dezvoltare. Dau acum cuvântul primului nostru invitat, domnul Andreas Mavroianis. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, domnilor și domnilor, stimați colegi. În numele președinției cipriote, Aș dori să mulțumesc Comisiei DEVE al Parlamentului European și, în special, domn- doamnei Strifler și domnului Berman pentru eforturile depuse pentru a pune accentul pe legătura între ajutorul de urgență, reabilitate și dezvoltare. Stimați membri, doresc să vă spun că pentru președinția cipriotă, LRRD, trebuie să aibă un rol mai important pe viitor. Înainte de uh, a trece la detalii, permiteți-mi uh, câteva remarci preliminare. Am ascultat cu foarte mare atenție ce le spus aici pentru a mă pregăti pentru negocierile viitoare. Pentru a ține seama de toate cele spuse aici, în primul rând, trebuie să identificăm identific, uh, provocările uh, Uh, principale legate de LRRD și apoi să luăm o decizie comună referitoare la instrumentele de finanțare pentru perioada 2014-2020. Cred că cu toții ne dăm seama că separarea între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare era legată de anumite motive tehnice, dar este vorba de o separare artificială. Uh, o abordare integrală sau găsirea unor uh, sinergii între ajutorul de urgență și dezvoltare este necesară. Suntem cu toții de acord de asemenea că acest concept al rezistenței este unul cheie. Și președinția ciprotă își dorește să facă lucrurile mai bune, să avem o Uniune Europeană mai relevantă nu doar pentru proprii cetățeni, ci și pentru întreaga lume. Deci, uh, dorim să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația. După cum s-a spus deja, principalele provocări cu care ne confruntăm vis-a-vis -vis de LRRD se referă la Um, fazele operaționale de punere în plecare a ajutorului oferit, de descentralizare, procesul de descentralizare în luarea deciziilor, de folosirea procedurilor uh, flexibile și așa mai departe. Pentru a îmbunătăți în mod substanțial această legătură, trebuie să, să ne îmbunătățim programarea ajutorului, implementarea și procedurile uh, finanțarea de punere în aplicare. Aceste provocări se referă la folosirea mai bine a, a oportunităților uh, existente. De exemplu, avem anumite posibilități de a modifica strategiile legate de programare pentru a ne adapta la situațiile ad hoc apărute în urma unor uh, crize sau în urma unor crize. Deci putem realoca anumite fonduri uh, putem uh, hotărâ uh, punerea în aplicare a unor uh, proceduri uh, de urgență. Și aceste uh, observații subliniate de, uh, de raportul amintit sunt importante pentru că ne spun foarte clar că instituțiile existente pot uh, și trebuie să folosească posibilitățile existente cât mai bine și permiteți-mi să mă refer la ce face Consiliul în acest punct de vedere. Noi încercăm să continuăm cele începute de președinția daneză pentru a consolida și mai mult LRRD și uh, voința politică a Consiliului cred că este una foarte clară. Consiliul a spus întotdeauna că sprijină acest concept în concluziile Consiliului din mai din acest an ne-am concentrat uh, asupra acestei agende pentru schimbare și, pentru, și asupra LRRD și vă aduc aminte și uh, de faptul că în anul 2005 nu se menționa acest uh, concept. În al doilea rând, această legătură trebuie să devină una clară în politicile umanitare. Conceptul LRRD apare, de exemplu, în documentul uh, final al conferinței de la Rio. Rezistența, conceptul de rezistență va fi discutat la următoarea întâlnire a miniștilor care va avea loc în noiembrie. Vom vedea cum trebuie să lucrăm uh, mai bine cu societatea civilă în situațiile post-criză în toate aceste domenii, președinția cipriotă va pregăti concluzii ale uh, Consiliului. În al treilea rând, vom încerca ca aceste angajamente să fie transformate în uh, acțiuni concrete. Și Troica a lucrat foarte din greu pentru a sprijini, pentru a sprijini pe cei doi uh, comisari vis-a-vis -vis de inițiativele Sher și Sahel Agir din Africa. În urma discuțiilor de astăzi, suntem convinși că atât Consiliul cât și Parlamentul uh, își doresc consolidarea acestei legături. Acum, uh, permiteți-mi să vă spun câteva lucruri despre viitorul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, care face parte din următorul cadru financiar multianual. Încercăm ca acest cadru financiar multianual să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. Aș dori să, vă, să mă refer la șapte puncte critice în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, care ar trebui abordate pentru a crea un cadru uh, adecvat pentru LRRD. În primul rând, președinția își dorește uh, să ne asigurăm că LRRD este amintit în cadrul uh, politic care va fi legat de viitorul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Apoi trebuie să ne asigurăm că LRRD este inclus în uh, uh, alocările geografice din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare Apoi, pe viitor, legătura între ajutorul de urgență și dezvoltare trebuie să fie mai puternică. Apoi, trebuie să avem o listă de priorități cu state care se confruntă cu situații uh, de urgență și care pot fi uh, asistate prin cadrul ICD. Păi, Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să răspundă acolo unde este nevoie de LRRD și, prin definiție, avem nevoie de flexibilitate pentru că aceste acțiuni să fie unele eficiente. Apoi, programarea actuală trebuie să fie modificată pentru a ține seama de situația din fiecare stat în parte, să fie adaptată la necesitățile concrete pentru a face față situațiilor din timpul crizelor și post-criză și să permită în același timp statelor respective să își elaboreze propriile planuri de a se pregăti pentru criză și pentru a depăși aceste crize. Trebuie să consolidăm pregătirea generală pentru a avea o infrastructură care să fie mai pregătită pentru a face față crizelor și să existe programe de uh, pregătire profesională mai largi. Apoi, LRRD trebuie să facă parte din programarea Comisiei pentru uh, statele se care, care se confruntă cu situații de criză, post-criză și cu o situație în general fragilă. Dragi colegi, președinția așteaptă cu nerăbdare discutarea tuturor acestor puncte cu Parlamentul pentru ca uh, Uh, acest instrument să răspundă mai bine nevoilor persoanelor cele mai uh, vulnerabile din uh, această lume. Vă mulțumesc foarte mult și, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să spun câteva cuvinte în franceză. Aș dori să îmi cer scuze pentru că trebuie să plec la ora 5 și jumătate pentru că am un alt angajament în altă parte. Nu este vorba de lipsă de respect față de dumneavoastră, din contră. Însă este vorba de o constrângere uh, de la care nu am putut să mă sustrag. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, este foarte bine că vă dați seama de îngrijorare, îngrijorările noastre. Nu ne place deloc să avem un invitat care pleacă atât de repede. Ceea ce tocmai ați spus, spus în legătură cu consolidarea legăturii din legislație, această necesitate Eh, se pare că există un consens destul de larg între Consiliu și Parlamentul European în acest sens, astfel încât vom putea ajunge la un compromis cât de repede, lucru care ne bucură. Îi dau acum, acum, acum cuvântul domnului Schaefer. Un minut. Eh, zece minute. Sing Instruments. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să prezentăm acest uh, studiu Uh, la acest studiu au participat mai mulți colegi, Pedro Morasan, eu și alți câțiva de la Institutul URD. Studiul nostru se uh, bazează pe trei abordări, analizarea instituțiilor europene existente referitoare la RRD, apoi am avut anumite analize de caz, uh, Haiti, um, Cornul Africii și Afganistan și apoi am efectuat un studiu printre organizațiile care pun în aplicare uh, acest ajut- ajutor. Eu aș dori să mă concentrez asupra instituțiilor europene, după care uh, domnul Morasan ne va prezenta concluziile și recomandările noastre. Uh, pentru a vedea ce se întâmplă cu această legătură în cadrul Uniunii Europene, am analizat îndeaproape instituțiile, instrumentele și strategiile. Din punctul de vedere a instituțiilor relevante, relevante există DGDEFCO și DGECO, în același timp și Serviciul European de Acțiune Externă, care apoi există sprijin regional și birouri locale, delegații europene care permit un schimb de informații între Bruxelles și uh, nivelul local. Când vine vorba de LRRD, există uneori responsabilități uh, duble, uh, diferite puncte de vedere și diferite interese și toate acestea trebuie să fie coordonate pentru care ai nevoie de comunicare. Este nevoie de o strategie clar uh, croită pentru LRRD și mă bucură faptul că doamna comisar uh, Georgieva a, s-a referit la necesitatea de a pregăti personalul um, vis-a-vis -vis de LRD. Pentru implementarea și finanțarea LRD este important uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Fondul European pentru Dezvoltare, instrumentul pentru ajutor uh, umanitar, uh, și alte instrumente, um, fiecare se concentrează pe, alte, pe, pe anumite aspecte. Instrumentul pentru ajutor uh, umanitar se concentrează mai mult pe o coordonare strânsă. Um, prevederile din anul 2005 ale instrumentului de cooperare pentru dezvoltare sunt oarecum limitate dar sunt uh, dezvoltate mai mult în uh, noua propunere pentru noul instrument de cooperare pentru dezvoltare. Există, de exemplu, în articolul 12 uh, mai multe referiri la LRR. De instrumentul pentru stabilitate este unul foarte flexibil, însă acest lucru este pus sub semnul întrebării de ONG-uri. Într-adevăr, avem nevoie de uh, flexibilitate, dar și de responsabilități clare, de o finanțare clară care să fie coordonată. Angajamentul vis-a-vis -vis de LRRD este reflectat în strategia pentru 2012 și în uh, consensul referitor la ajutorul umanitar nu are un rol atât de important în consensul pentru dezvoltare. Există mai multe strategii, mai multe documente, de exemplu comunicarea referitoare la situațiile fragile, strategia pentru siguranța alimentară și așa mai departe principiile de bază LRRD, așa cum, sunt, cum au apărut în comunicarea din 2001, sunt prezente, însă întrebarea se pune dacă toate aceste prevederi sunt adoptate în practică. Deci, până la urmă, implementarea este foarte importantă. Din punctul de vedere al sondajului pe care l-am făcut noi, am efectuat mai multe intervi- interviuri în Bruxelles, în cadrul personalului instituțiilor europene, Uh, și un, un sondaj la care au participat 50 de organizații. Am avut 15 întrebări referitoare la aspecte financiare, operaționale, uh, legate de LRRD, cum, sunt, cum este perceput LRRD și rezultatul sondajului, uh, rezultatele sondajului contrazic puțin cele spuse de personalul Uniunii Europene. Deci, haideți să vă spun cum care sunt rezultatele acestui sondaj. Trei întrebări la care răspunsul a fost foarte clare. Dacă există o lacună de finanțare între ajutorul de urgență și uh, dezvoltare, 77% sunt de acord în totalitate, 15% sunt de acord parțial. Apoi, dacă um, procedurile administrative de la fața locului ar trebui să fie simplificate, și aici situația este clară, 48 sunt de acord, Apoi, dacă instrumentele financiare ale Uniunii Europene sunt suficient de flexibile pentru a asigura o tranziție eficientă, mai bine, majoritatea nu este de acord cu această afirmație. Și acum colegul nostru, uh, Pedro, va continua. Vă mulțumesc. Considerăm că pe baza datelor pe care le avem la dispoziție, că pentru ca LRRD să se regăsească mai mult în programarea bugetară, este nevoie de uh, o pregătire uh, vis-a-vis -vis de um, prevederile diferite din, regul- din regulamentele europene. În un al doilea pas trebuie să lucrăm mai mult la programarea, mai ales din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și din Fondul European pentru Dezvoltare și apoi LRRD trebuie să se regăsească în formularele folosite la fața locului. Deci foarte rapid pentru a câștiga timp sugestiile noastre referitoare la legislație sunt următoarele. Anumite regulamente cheie europene ar trebui să fie revizuite, regulamentul referitor la ajutor umanitar, pentru a exista uh, un de- detalii suficient de mari, uh, de, detalii, detalii suficient de bine definite referitoare la rolul LRRD. Doar așa poate ex- exista o, re- o relație sănătoasă între uh, răspunsul la anumite situații de criză și predi- predictibilitatea acestora. LRD trebuie să devină un principiu în uh, programarea multianuală. Trebuie să fie perceput ca fiind o parte a politicii de dezvoltare și nu o opțiune referitoare la ajutorul umanitar. Din punctul de vedere al procedurilor legale, considerăm că pentru a exista o, un transfer de la, o, de la un sector politic la altul, avem nevoie de o abordare uh, cuprinzătoare în Europeană vis-a-vis de o criză trebuie înțeles uh, rolul complex al actorilor implicați într-o situație de uh, criză în care aceștia trebuie să colaboreze pentru o perioadă mai lungă de timp. Din punctul de vedere al implementării, am sugera că este nevoie de mai multă flexibilitate în uh, programele dedicate fiecărui stat în parte pentru ca DG DEFCO să poate lucra mai eficient în situațiile de urgență. Experiența trecută ne-a arătat foarte clar că uh, pe lângă aceste strategii pentru fiecare stat în parte, avem nevoie de măsuri flexibile care să permită adaptarea la modificarea situației. Inițiativele ar trebui elaborate în fiecare sector în parte, implicând din nou uh, cât mai mulți actori. Cele mai bune practici ne arată foarte clar care sunt avantajele unei asemenea abordări. Am sugera de asemenea că ar fi bine să există o, o monitorizare mai strânsă a procesului de implementare pentru a vedea care sunt lucrurile care funcționează cel mai bine. Actorii Uniunii Europene trebuie să colaboreze cât mai bine pentru ca acțiunile Uniunii Europene să fie cât mai coerente și cât mai eficiente. Și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o. Vă mulțumesc. Am ajuns la întrebări și eu aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți. A, nu. Îmi pare rău, mă grăbesc puțin și am uitat că mai aveam un vorbitor. Este un lucru uh, de neiertat. Mike Penrose. Mă întreb dacă mă veți ierta vreodată. Aveți cuvântul. Thank you very much for. Uh, I, I think I'll advance one. Mulțumesc foarte mult. Um, o să um, aduc în prim plan o recomandare de la sfârșit. Să nu uitați de societatea civilă când discutați acest lucru. O să încep cu această <laughs> recomandare cu care aveam de gând să închei. Mă ocup de asistență umanitară de 18 ani și am uh, auzit în nenumărate rânduri oameni în, spunând niciodată nu se va mai întâmpla asta la, în anii 80 după Etiopia, după ce s-a întâmplat în Rwanda, nu s-a spus niciodată nu se va mai întâmpla asta după Africa de Est și iată cum ce se întâmplă în Africa de Vest și totuși, chiar dacă spunem că niciodată nu se va mai întâmpla ceva, lucrurile se întâmplă, se repetă. Acum a spus antevorbitorul meu că este greu să traduci în franceză LRRD, er, er, dar este greu de tradus sau de interpretat și în limba engleză. De curând um, am uh, participat la o reuniune a coordonatorilor din acest domeniu, unde aceste persoane s-au, întâln- s-au întâlnit și au fost rugate să definească rezistența. Au uh, uh, ieșit la iveală patru diferențe, patru definiții diferite. Iată de ce am creat o, o realitate administrativă uh, proprie. Nu cred că o să spun ceva ce nu s-a spus deja de către antevorbitorii mei în, în uh, toate prezentările de până acum, de fapt. Adevărul este că uh, creăm aceste, născocim aceste cuvinte, dezvoltare, reabilitare, rezistență, dar realitatea la fața locului este că situațiile uh, nu uh, sunt uh, toate la fel. Uh, nu există o situație continuă împărțită în mai multe faze. Este vorba de vulnerabilitate care se manifestă din cauza unei crize acute sau din cauza unor, unei crize cronice. Cu asta ne ocupăm. Uh, iar noi sperăm că LR, LRRD va pune bazele unei dezvoltări durabile, fiindcă adesea, în domeniul nostru, 40 până la 50% din cheltuielile noastre pentru dezvoltare sunt pierdute din cauza faptului că nu este o legătură clară între acțiunile noastre. Trebuie să spargem uh, aceste uh, grupuri programatice. Uneori, din cauza unor crize umanitare, sunt blocate unele procese și banii nu sunt puși la dispoziție pe termen lung. Unul dintre coordonatori a spus foarte bine că nu există o lipsă de resurse în ceea ce privește răspunsul la crize umanitare sau la probleme de dezvoltare. Problema care există este uh, o lipsă de realocare. Uh, Există o lipsă de previzibilitate și flexibilitate în ceea ce privește resursele financiare disponibile, iar un exemplu foarte bun îl constituie Etiopia. Guvernul american, și mă refer aici la ce a spus doamna comisar Georgieva, este vorba de faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă rol de frunte aici, iar uh, SUA, iar uh, uh, noi am reușit uh, să jucăm un rol de, de frunte în ceea ce privește uh, elementele de modificare a crizelor. Noi am încercat uh, să uh, modificăm elementele pentru a corespunde uh, crize respective și să facem o realocare a fondurilor de la asistență umanitară de urgență la dezvoltare, acolo unde este nevoie. Asta um, bazându-ne pe, pe resursele alocate de donatori. Aici este o situație în care um, uh, un element neimportant este cel care dictează direcția. Mi se spune adesea că nu se poate soluționa o problemă identificată, fiindcă nu asta voia donatorul, fiindcă nu corespunde a, a, a domeniului a, sau, a, să zicem, a, fondului pentru dezvoltare sau fondului pentru a, asistență de urgență. Avem nevoie de fonduri comune pe care să le putem folosi cum dorim. Aceste lucruri au fost prezentate cum trebuie și înainte, iar următorul pas este să includem în regulamente și în legislație LRRD. Acum uh, doi ani am vorbit despre acest lucru în ceea ce privește reducerea catastrofelor naturale, iar acum vorbim despre rezistență, dar trebuie să uh, existe un cadru legislativ concret uh, care să fie susținut de un plan de acțiune. Să vedem cum vom pune în aplicare toate acestea. Nu este vorba doar de încercarea de a adapta această realitate uh, la realitatea existentă unui plan nou. Trebuie să includem uh, LRRD și uh, DRR și gestionarea riscului în uh, dezvoltarea programării în zonele care sunt susceptibile de catastrofe și crize îndelungate. Este, am vorbit și despre nevoia unei finanțări adecvată și sigure și pentru a finanța mecanisme care să fie oportune, previzibile și flexibile. Când, în momentul în care vorbim despre uh, câți bani putem economisi aici, s-a vorbit despre acest lucru în enumerate rânduri, a, s-a dovedit că dacă economisim uh, un dolar la nivelul LRRD, această sumă se poate Um, multiplicat de șapte ori uh, mai târziu la nivelul dezvoltării. Apoi este important să se consulte societatea civilă în momentul în care se pun în aplicare aceste programe. La 70% din uh, asistența umanitară și dezvoltare este pusă în aplicare de asociațiile societății civile la fața locului. Uh, eu vreau să-l, să, să -l citez pe Eisenhower, care a spus că uh, numai un general prost nu vorbește cu soldații din linia întâi uh, pe câmpul de luptă. Nu se întâmplă adesea să cităm un membru al armatei, dar iată, o să fac acest lucru și vreau să vă spun că este foarte important acest lucru, fiindcă este foarte important uh, să identificăm diversele etape ale unei situații de urgență cu care ne confruntăm. Trebuie să gândim încă din capul locului cum putem introduce LRRD în uh, inițiativele și uh, programele pilot existente care există și trebuie doar să se integreze acest element în ele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru uh, această prezentare foarte rapidă. Dacă îmi permiteți, uh, avem unele întrebări din sală. Să nu uitați că trebuie să și votăm, dar cred că putem lua câteva întrebări. Eu am o, o întrebare. Domnule Mavroianis, Eh, și nu numai domnul Tobias Schaeffer. Credeți că eh, amendamentele noastre aduse regulamentului uh, instrumentului pentru dezvoltare, a, cooperare și dezvoltare, aduc destule elemente pentru a îmbunătăți această legătură? Sau mai avem uh, ceva cale de bătut? Miguel Angel, you have another question. Încă o întrebare de la Miguel uh, Angelo. Ok. Un comentariu scurt, dacă îmi permiteți. Uh, adevăr nu am mult timp la dispoziție, dar vreau să vă spun că am ascultat cu atenție intervențiile care au avut loc astăzi din partea oaspeților noștri. Uh, în care s-au exprimat uh, păreri diferite. Discutăm acest subiect important uh, pe care tot discutăm de 10 ani sau mai bine. Iar unii dintre noi suntem pionieri în acest domeniu. Eu mă bucur foarte mult că se pare că se fac pași importanți înainte, cel puțin la nivel conceptual. Trebuie să fie o legătură eficientă între asistența de urgență și asistența pentru dezvoltare. Acest lucru este clar peste tot, bineînțeles, dar mai ales pentru noi cei de aici. Problema este că în comisia noastră acest lucru era limpede de, încă de 10 ani. Nu știu dacă tot Parlamentul European avea aceeași părere, dar mă bucur că lucrurile o iau pe acest făcaș. Se pare că această discuție este una pur teoretică. Uh, Uh, lansăm tot soiul de idei, spunem despre ce avem nevoie sau nu, dar vreau să vă spun că acest mediu nu este nici pe departe unul uh, pe de întregul teoretic trebuie să ținem cont de Europa în care trăim astăzi. Noi, la ora actuală, trăim într-o anume Europa, într-o Europa care acum 30 sau 40 de ani a fost clădită pe baza ideii fundamentale de solidaritate, iar această uh, solidaritate se manifesta la nivelul societăților, la nivelul statelor membre și este logic că această solidaritate trebuie să se manifeste pentru restul lumii, mai ales pentru sudul planetei, dar lucrurile s-au schimbat fundamental uh, Acum nu mai avem o Europa care se bazează pe solidaritate. Solidaritatea lipsește acum la nivelul popoarelor europene, statelor membre europene, iar eh, Europa acum se confruntă cu o situație în care dă și ea dovadă de lipsă de solidaritate față de restul lumii ascultăm cuvinte frumoase, într-adevăr, dar problema este că nu vom avea resurse suficiente sau semnificative pentru a duce mai departe aceste politici cum trebuie și nu există nicio voință politică, nicio dorință de a da dovadă de solidaritate la nivelul statelor membre pentru a, pentru a desfășura politici care să dea dovadă de solidaritate cu Sudul. Asta mă deranjează pe mine, mă tulbură. Uh, Bineînțeles, tot ce s-a spus aici reprezintă țelurile pentru care ne-am bătut de ani de zile, dar nu s-a spus deloc că nu vom avea bani pentru a face toate aceste lucruri frumoase. Iar guvernele, guverne importante din Europa, spun că avem prea multă solidaritate în Europa. Iar în această situație, în acest context, ce facem noi aici sunt vorbe frumoase care reprezintă un pas înainte, dar care nu țin cont de realitatea. Bineînțeles, poate nu este rolul dumneavoastră, dar noi avem acest rol, noi avem răspunderea ca aceste vorbe rostite aici să se transforme în fapte la nivelul Europei în care trăim. Fiindcă altfel, aceste vorbe rămân doar la nivel teoretic și nu ne duc nicăieri decât uh, poate ne fac să devenim melancolici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mihail, Miguel Angelo. Aș dori să-i dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde. Domnule Martinez, aveți dreptate. Principala problemă o reprezintă lipsa de solidaritate în aceste vremuri de restriște, de criză. Este foarte important să avem resursele necesare uh, nu neapărat politicile de dezvoltare. Da, e adevărat și nu e un secret dacă vă spun că uh, rubrica 4 uh, va plăti un preț care nu ne va permite să avem la dispoziție mijloacele financiare necesare ambițiilor noastre. Dar dacă reușim să păstrăm un nivel suficient de finanțare, ar fi bine, dar eu nu cred că, uh, și aici vă răspund întrebările noastre, domnul președinte, nu cred că există divergențe fundamentale. Eu am parcurs uh, par amendamentele Parlamentului European, poate pe aici, pe acolo apar unele dezacorduri, dar eu cred că există o convergență pe ansamblu. Cu toții suntem de acord asupra obiectivelor care trebuie obținute, poate că există unele diferențe la nivelul mijloacelor. Iată de ce este foarte binevenită această dezbatere și mulțumesc foarte mult pentru contribuția ONG-urilor, de pildă. Uh, acest lucru ne permite să ne concentrăm pe elementele care sunt mai eficiente, pe o abordare globală, cuprinzătoare, dar nu cred că adevărata problemă o reprezintă metodologia, ci este vorba de solidaritate, așa cum a spus dumneavoastră, domnule Martinez. Întrebarea este dacă dorim să facem mai mult, să ducem lucrurile înainte, uh, să fim mai eficienți, să avem uh, cheltuieli mai bine gândite și mai bine țintite. Asta este. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că trebuie să plec. A fost o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu prezent aici. Am luat notă de toate observațiile făcute. Mulțumesc foarte mult uh, și uh, vă urez un final de vară, de zi de vară foarte plăcut um, let me to respond in Spanish. <laughs> Um, Dați-mi voie să răspund în spaniolă. Prima întrebare. Dacă instrumentele Uniunii Europene sunt destul de detaliate și de clare. Studiul nostru arată că nu sunt destul de clare în ceea ce privește LRRD. De aceea, noi sugerăm că trebuie să se desfășoare mai multe eforturi la toate nivelurile. Iar în ceea ce privește legislația, se spune în acest studiu că s-au făcut progrese spre deosebire de primul instrument pentru cooperare internațională, instrumentul pentru cooperare și dezvoltare, unde nu se făcea nicio referire la LRD, LRRD, în noua versiune care va fi aprobată, care urmează a fi aprobată, se face o referire la LRRD, la articolul 12 se spune acest lucru, dar după interviurile pe care le-am desfășurat și ținând cont de rezultatele acestui studiu pe care l-am desfășurat cu organizațiile care își desfășură activitatea la fața locului, am ajuns la concluzia că problemele izvorăsc de aici. nu există un mandat clar în ceea ce privește instrumentele pentru a consolida acest uh, nivel. Iată de ce deficitul se răspândește la nivelele uh, inferioare în momentul în care se încearcă punerea la punct a unei strategii la nivel regional și mai departe. Se creează o confuzie, fiindcă instituțiile care se ocupă de aplicarea acestor strategii au impresia că nu există în aceste instrumente un mandat adecvat. Noi considerăm că este necesar acest lucru. Și acum s-a spus, există o diferență între ceea ce se spune și anume că există cooperare și rezultatele pe care le vedem uh, în practică cu ochii noștri. Așa cum s-a spus. Există lucruri pozitive, într-adevăr, dar există și unele aspecte negative care ar putea să fie evitate dacă regulile ar fi mai clare. E nevoie, deci, de o legătură mai clară între ajutorul de urgență și reabilitare și dezvoltare. Rezultatele studiului nostru sunt clare. Noi considerăm că instrumentele sunt prea vagi în ceea ce privește LRRD. Mulțumesc foarte mult! Nu cred că mai sunt întrebări din partea membrilor uh, comisiei noastre. Putem să tragem acum concluziile. Un lucru foarte important a fost spus de doamna Georgieva, și anume, asistența de urgență umanitară merge mână în mână cu asistența pentru dezvoltare, iar această legătură nu trebuie să fie doar dezvoltată, ci este um, o condiție sine qua non în cadrul unui incendiu. Nu poți pur și simplu să trimiți pompierii și după aceea să n-ajuți omul să-și reconstruiască casa. Uh, iar în unele locuri se, se pare, în unele țări, se pare că la nivel politic se consideră că um, asistența de urgență este suficientă și apoi dezvoltarea să fie lăsată pe mâna pieței sau a altor entități. Dar nu este așa. Autoritățile locale trebuie să um, pună umărul aici și să dea dovadă de solidaritate și să asigure continuitatea acestor misi- misiuni. Vă dau cuvântul, doamnă Strifler. Foarte rapid, am ajuns la finalul audierii noastre. Mulțumesc tuturor că ați uh, participat atât de activ. Am abordat foarte multe teme și cred că putem trage o serie de concluzii pe baza celor pe care le-am auzit astăzi din partea comisarilor sau din partea experților. Din partea mea, eu am, am reținut că un lucru foarte important acum pentru această legătură este concertarea. Concertarea pentru analizarea situației, însă și pentru diversele acțiuni în cadrul intervențiilor. Concertarea între toți actorii, adică actorii umanitari, și cei care acționează în domeniul dezvoltării, dar și în cazul catastrofelor uh, naturale, consultarea cu factorii militari. Am înțeles de asemenea că flexibilitatea în ceea ce privește finanțarea este indispensabilă pentru a avea o legătură între agenții pentru reabilitare. Noi trebuie să înv- tragem învățăminte din aceste concluzii și să fim eficienți pentru a construi rapid această legătură. Mulțumesc tu- tuturor. Uh, cred că nu mai trebuie să-i dau cuvântul colegului meu am încheiat, îi dăm cuvântul, îi dăm, predăm acum președinția doamnei Eva Jolie pentru vot. Vă mulțumim. Şarkı, şarkı, şarkı. Yeah.